Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bună dimineața, dragi colegi, dragi colegi. Permiteți-mi să deschid uh, reuniunea noastră de astăzi a Comisiei de Control Bugetar. <clears throat> Pentru început, trebuie să adoptăm ordinea de zi. Nu mi-au parvenit uh, solicitări de modificare. Plec de la premisa că o putem adopta ca atare. Vă atrag atenția că Reuniunea noastră este transmisă pe internet, ca întotdeauna de altfel, și putem trece prin urmare direct la punctul 3, și anume descărcarea pentru Fondul European de Dezvoltare și anume pentru cel de-al 8-lea, 9-lea și al 10-lea Fond European de Dezvoltare. Raportorul nostru este domnul Martin Ehrenhauser, am prevăzut un schimb de opinii cu reprezentanții Băncii Europene de Investiții, Thompson Barton, director general pentru operațiuni din afara Uniunii Europene, îi urez bun venit. Și vă propun să trecem direct la dezbatere, dacă este de acord, domnul raportor. I-aș da mai întâi cuvântul băncii europene de investiții sau doriți dumneavoastră să faceți câteva observații introductive? Atunci, permiteți-mi să-i dau cuvântul doamnei Barton. Bun venit la noi în reuniune și aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru primirea călduroasă. Când am venit aici uh, acum un an, uh, eram foarte nouă în această funcție și sper că de atunci am învățat uh, foarte multe, astfel încât să pot răspunde la întrebările dumneavoastră. Totuși, nu vă voi putea spune totul despre tot, dar ca introducere, ar trebui să vă spun că am luat se în serios uh, comentariile dumneavoastră și am făcut tot posibilul să vă arăt că s-au realizat, realizat progrese comparativ cu anul trecut. Și în acest context aș dori să subliniez uh, faptul că uh, v-ați asigurat într-un mod foarte util că operațiunile noastre și intervențiile noastre fac o diferență în țările partenere și învecinate în care lucrăm. Anul acesta, împreună cu colegii noștri din departamentele economice și direcțiile de proiecte, colaborăm pentru a institui un nou cadru uh, un nou cadru pentru măsurarea rezultatelor și sper că veți primi un uh, pliant care vă va da o idee despre ce înseamnă acest demers. A durat foarte mult dezvoltarea acestei metode uh, și desfășurarea resurselor umane aferente. Și asta în parte pentru că adesea trebuie să încheiem parteneriate cu alte entități am uh, lucrat într-un grup de lucru cu alte instituții financiare internaționale. Bineînțeles, ne-am consultat cu Comisia Europeană și uh, am încercat să dezvoltăm ceva care să poată fi ușor de implementat și care să nu reprezinte o povară pentru cei care lucrează cu instituțiile financiare. Și anul acesta va fi primul an în care se va folosi acest cadru, dar oricum va mai dura până când se vor finaliza proiecte folosind acest cadru. Și veți vedea cadrul acesta al rezultatelor doar pe o perioadă mai lungă de timp. Între timp, având, inter- având în vedere interesul dumneavoastră pentru uh, realizările din proiectele noastre, am discutat și cu colegii din departamentele de comunicare și cu personalul uh, meu și în urma acestei discuții am uh, elaborat un document care vă va da o idee despre realizările noastre în cadrul proiectelor în afara Uniunii Europene. Sper că ați primit sau că veți primi aceste documente și vreau să știți că aceste documente au fost elaborate ținând seama de solicitările dumneavoastră. Și mă bucură foarte mult să vă pot împărtăși acest lucru astăzi. Există și alte domenii despre care am discutat anul trecut și cu privire la care vă pot uh, prezenta noi evoluții. De exemplu, ați pus întrebări cu privire la politicile de antifraudă și politicile privind excluziunea. Acestea sunt domenii despre care vă pot uh, spune mai multe și în care am înregistrat progrese. Am dezvoltat un nou sistem pilot care ar trebui să ne ajute să lucrăm mai bine cu alte instituții, inclusiv Comisia, astfel încât să avem informațiile necesare pentru a de orice uh, nereguli uh, la care trebuie să fim atenți. Și acum așteptăm opinia Agenției Europene pentru Protecția Datelor. Dar avem foarte multe limitări în ceea ce privește transparența în materie de protecția datelor și EDPS, acest organism de supraveghere, este întotdeauna preocupat să asigure realizarea acestor demersuri în cel mai bun mod, pentru că nu vor să existe suspiciuni legate de afectarea imaginii. Pe de o parte se cere suficientă transparență, dar pe de altă parte trebuie asigurată protecția și de aceea avem controlul lor. Săptămâna, luna următoare vom primi punctul de vedere al EDPS și sper că vă voi putea spune mai multe despre cum funcționează această activitate dacă ați fost anul trecut uh, la Luxemburg uh, într-o vizită informală, Evident că puteți să îmi puneți mai multe întrebări despre acest subiect. În ceea ce privește raportul și uh, fondul de investiții, am făcut eforturi astfel încât să putem răspunde întrebărilor dumneavoastră. Dar oricum acest proces este cu un an în urmă. Uh, deci, practic, ne uităm la raportul pe 2010 și nu pe 2011, așa că uh, în 2011 vor exista și mai multe progrese. Acesta este contextul general și, evident, vă stau la dispoziție pentru orice întrebări uh, pe care le aveți cu privire la răspunsurile noastre la chestionar. Am alături de mine colegi care vă pot da mai multe explicații uh, despre subiectele pe care nu le-am acoperit eu și am și pe cineva de la comisie în cazul în care aveți întrebări care țin de colaborarea noastră cu comisia. Oricum, anul acesta a fost unul uh, foarte pozitiv în ceea ce privește dezvoltarea rațiilor de lucru cu uh, Comisia, pentru că revizuirea acordului de la Cotonou a pus uh, presiune asupra noastră să colaborăm mai mult cu Comisia și cu Serviciul European de Acțiune Externă. Și aceasta a fost una dintre prioritățile mele de când am preluat această funcție. Thank you very much, Mrs. Mulțumesc foarte mult, doamna Parton. Eh, Mulțumesc pentru avizul dumneavoastră. Voi da acum cuvântul domnului raportor. Domnule Ehrenhauser, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Pentru început, aș dori să le mulțumesc reprezentanților Băncii Europene de Investiții pentru colaborarea de până acum, Întrebările pe care li le-am adresat și în discuții personale au fost întotdeauna, uh, s-a dat întotdeauna un răspuns prompt pentru care doresc să vă mulțumesc. Aș mai avea însă câteva întrebări, 4-5 întrebări pentru dumneavoastră și aș începe cu uh, fondurile contribuite. Din câte am înțeles, statele membre contribuie în acest fond european, fondul european către Banca Europeană, Banca Europeană pentru Joint Venture și acestea din urmă pentru partenerii de proiect. Așadar, sunt foarte multe bănci intermediare care la rândul lor percep dobânzi. De aceea o întrebare. Care este raționamentul unui astfel de flux lung al numeralului. Există propuneri din partea dumneavoastră pentru o eficientizare a acestor fluxuri. Există, de asemenea, acorduri cu aceste bănci intermediare în ceea ce privește nivelul dobânzilor și o întrebare legată de joint venture și de partenerii uh, care promovează aceste uh, fonduri și dacă există acorduri în ceea ce privește uh, <clears throat> taxele pentru ei. Sunt multe bănci europene care acționează ca intermediar și de aceea aș dori să știu dacă există criterii concrete în ceea ce privește structura de acționariat, pentru că Până la urmă, uh, este vorba și de consolidarea infrastructurii de la fața locului. Aș avea o întrebare în, legată de cazul Lipol. S-a sesizat uh, faptul că beneficiarii nigerieni au făcut niște plăți, deși beneficiarii finali uh, au fost suspectați de uh, corupție. S-a solicitat de asemenea și o întâlnire la uh, Bay, din câte am înțeles, de la Counterbalance Bay a refuzat acest, uh, această întâlnire și apoi uh, s-a uh, făcut transparent numele acestui beneficiar. Întrebarea mea, de ce au mai fost plătite în continuare aceste fonduri și, uh, în al doilea rând, dacă e uh, corect că identitatea acestui uh, activist care a sesizat cazul de corupție a fost transmisă autorităților nigeriene. Acum, în ceea ce privește beneficiarii finali, senzația mea este că BEI nu prea are controlul asupra acestor beneficiari finali și asupra uh, fondurilor și la, la cine ajung aceștia, acestea. De aceea, întrebarea mea dacă se poate îmbunătăți transparența în acest sens și, de asemenea, monitorizarea în ceea ce privește implementarea. Apoi, în ceea ce privește uh, <clears throat> OLAF, acesta a primit 45 de uh, solicitări în 2009 uh, și în 2010 uh, 82 de astfel de reclamații. Puteți să ne explicați uh, care a fost cauza acestora și în ce măsură fondurile Fed din uh, cheltuite în interiorul Uniunii, dar și în afara acesteia, sunt vizate de astfel de reclamații. Mulțumesc, domnule Ehrenhauser. Voi întreba reprezentanții grupurilor politice dacă există poziții pe care doriți să le exprimați în această primă rundă de dezbatere. Dacă nu este cazul, Panu, vă rog. Kollege Mulder, bine, und dann Frau Ivanova. Domnul Mulder și apoi doamna Ivanova. Am o întrebare care nu are nimic de a face cu raportul uh, care ne-a fost uh, prezentat, ci este o întrebare mai generală în aceste vremuri uh, dificile în care o țară după alta este retrogradată de Standard Poor's, Moody's și alte agenții de rating. Uh, capitalul uh, Băncii Europene de Investiții este garantat de statele membre. Și atunci, care sunt așteptările? Ce credeți că se va întâmpla? Pentru că tot mai multe state membre au fost uh, retrogradate și oare aceasta va afecta investițiile Băncii Europene de Investiții și activitățile care sunt garantate din bugetul european? Senzația mea este că dacă Banca Europeană de Investiții ar fi retrogradată, aceasta ar putea afecta capacitățile de investiții și în afara Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule Mulder, doamna Ivanova. Mulțumesc, am o întrebare foarte scurtă care are legătură cu sistemul de uh, control și supraveghere. Avem o analiză a Curții de Conturi potrivit căruia pentru patru ani uh, consecutiv Sistemul, sistemele de control și supraveghere sunt uh, eficiente doar parțial. Ne puteți spune de ce s-au făcut atât de puține progrese în acest domeniu și cealaltă întrebare se referă la beneficiari, dar o voi adresa în cea de-a doua jumătate pentru că am și un exemplu concret. Dar asta va fi în următoarea parte a discuției noastre. Mulțumesc, doamnă Ivanova. Doamna Baila, vă rog. Mulțumesc. După aceste două intervenții ale colegilor mei, aș dori să mă refer încă o dată la următoarele. Am citit că în ultima vreme sistemul microcreditelor, cel puțin în presa germană s-a prezentat acest aspect, nu aș spune că a fost acuzat, însă în tot cazul așteptările pe care le-am avut noi vis-a-vis -vis de aceste sisteme, în special în Africa, nu au fost uh, îndeplinite și au apărut îndoieli în ceea ce privește uh, utilitatea și beneficiile și dat fiind faptul că aceste microcredite se folosesc în special pentru asistența pentru dezvoltare. V-aș dori să vă întreb dacă este adevărat ce se discută în presa germană. Mulțumesc, doamnă Weiler. Văd că nu mai sunt alte cereri de intervenții. Ba da, domnule Liberațchi, vă rog. Thank you very much, madam director. Mulțumesc, doamnă director. Foarte pe scurt, pentru că nu aș vrea să discut despre procedurile economice și lucruri de genul acesta. Interesele noastre sunt economice și sociale, însă aș vrea să știu dacă aveți o opinie cu privire la, la vizibilitatea activității dumneavoastră, în sensul uh, dacă BEI este identificată cu Uniunea Europeană, dacă se creează niște sentimente mm, bune, niște sentimente pozitive la adresa uh, Uniunii Europene în rândul beneficiarilor și țărilor partenere. Okay. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Văd că nu mai există alte întrebări, așa că îi uh, voi da cuvântul reprezentantului Bay pentru a răspunde. Doamna Barton, aveți cuvântul. Mulțumesc. Voi face tot posibilul să răspund la întrebările dumneavoastră. Poate că nu am înțeles, nu le-am înțeles uh, în totalitate, dar și îmi cer scuze anticipat. Dați-mi voie să leg prima întrebare de ultima întrebare, cea legată de fluxul banilor uh, Fed la diferite niveluri. Cred că vă referiți la partenerii de finanțare ai Uniunii Europene. Aceasta a fost o inițiativă specifică care are legătură cu scopul nostru de a crește vizibilitatea. Aveți dreptate să ridicați problema vizibilității activității noastre în afara Uniunii Europene. În general, BEI nu este atât de vizibilă pe cât ar trebui să fie în Europa și asta pentru că ne-am concentrat uh, pe a ne face treaba și pe a ne concentra pe activitățile bancare și nu neapărat pe comunicare. Însă cred că dacă nu am reușit să comunicăm mai mult, am rata o bună ocazie. Ar trebui să comunicăm mai mult despre lucrurile bune pe care le facem în afara Uniunii Europene. Iar intenția mea este să valorificăm ceea ce am realizat deja până acum. De aceea vă spuneam că vă voi da acel pliant, acel fluturaș care vă va explica mai multe. Uh, numai departe de septembrie, împreună cu comisarul s am mers în Africa de Sud, unde am participat la o ceremonie pentru a celebra un, un proiect de mare succes în această țară. Era vorba de o firmă nou înființată, un startup. up și pentru că investițiile noastre se refereau la persoane cu persoane defavorizate, iar acest exemplu din Africa de Sud a fost un exemplu extraordinar de sprijin al Uniunii Europene prin intermediul Băncii Europene de Investiții iar această investiție a făcut o mare diferență pentru uh, persoanele care au fost implicate în uh, furnizarea serviciilor de sănătate prin intermediul acestei companii nou înființate. Acesta este un pas în direcția cea bună. Acum voi reveni la prima întrebare legată de uh, intermediari și de diferitele uh, etape intermediare. BEI uh, este o organizație foarte mare și uh, Uh, în timp ce celelalte instituții europene de finanțare sunt relativ mici. Dar cred că fiecare stat membru are șansa să participe într-un mod mai vizibil la eforturile europene de a sprijini uh, o serie de proiecte în colaborare. Și exact aceasta este ideea de a avea un grup în care BEI are acest uh, efect federator pentru că în acest cadru trebuie stabilit cine colaborează cu cine și cine ce finanțează. Deci, practic, există un uh, strat intermediar, un nivel intermediar care examinează ce se întâmplă cu banii din Fed și este și o platformă de legătură cu celelalte instituții financiare europene. Apoi uh, ați pus o întrebare de ordin mai general, care reprezintă o provocare pentru noi toți care lucrăm în um, procesul de, uh, de, de cooperare pentru dezvoltare. Noi toți vrem să să să ajutăm pe cei săraci din țările în curs de dezvoltare. Însă, într-adevăr, ar fi foarte dificil uh, să avem un control și o supraveghere adecvate dacă mm, nu se respectă regulile. Deci noi ar trebui să avem structuri mai complexe, cu reguli mai stricte și o supraveghere mai strictă. Și exact noi, întotdeauna, avem criterii foarte clare pe baza cărora selectăm băncile cu care lucrăm, fie că sunt locale, fie că sunt europene. Acestea trebuie să îndeplinească standarde ridicate de guvernanță corporativă, de responsabilitate socială și de mediu. Este un proces de due diligence relativ îndelungat și în fiecare proces avem o abordare foarte eh, detaliată referitoare la toate proiectele de împrumuturi. Deci există un control și o supraveghere foarte stricte. În plus, adăugăm o acordăm o atenție deosebită valorii adăugate, pentru că vrem să mm, dăm, să le dăm beneficiarilor niște uh, beneficii, dar nu vrem să supraaglomerăm piața și să dăm prea mulți bani uh, în anumite zone. Deci trebuie să stabilim un echilibru între supraveghere și control și să dăm dovadă de eficiență. Pe de altă parte, trebuie să stabilim un echilibru în ceea ce privește beneficiile pentru dezvoltare. Și sper că v-am răspuns uh, astfel la întrebarea dumneavoastră. Este o întrebare pe care oricum putem să o discutăm o zi întreagă. Apoi ați discutat despre ONG-uri și despre alocările din cazul Nigeria. Nu cunosc uh, exact acest caz, însă știu cum stau lucrurile cu această contrabalansare sau cu omologii noștri cu care avem un dialog regulat. După cum știți, există un proiect finanțat de Comisia Europeană, un proiect care are ca scop um, eficientizarea activităților BEI. Este bine că avem ONG-uri care ne monitorizează activitatea și care ne, ne mențin la un standard ridicat. Însă cred că aceste măsuri de contrabalansare, counterbalance, sunt oarecum limitate, mai ales în ceea ce privește BEI. Dacă, de exemplu, cofinanțăm împreună cu alte instituții financiare internaționale, uneori nu se spune nimic despre acestea, ci se spune mai mult despre noi, iar aloc provocările lor uh, nu sunt, uh, nu sunt vizibile într-un mod distinct și adesea există uh, imprecizii în ceea ce privește cifrele. Oricum, dialogul a progresat puțin, iar, ultimul raport, iar în ultimul raport care trebuia publicat ieri s-a arătat că au existat aceste imprecizii, aceste mm, lipse de acuratețe. Așadar, în ceea ce privește acest, acest caz specific, nu aș putea să vă dau un răspuns, dar aș putea să revin la dumneavoastră cu un răspuns scris ulterior. În general, însă, am constatat că aceste cazuri nu au neapărat uh, de a face cu supravegherea. În raportul publicat ieri au făcut foarte multe acuzații în legătură cu activitățile noastre de finanțare și de sprijin în uh, Egipt. Și uh, se pare că acestea nu sunt foarte întemeiate, mai ales că se referă la situații care au avut loc sub vechiul regim. În general, aș spune că este important să avem un dialog cu o gamă largă de ONG-uri și vă încurajez în, uh, să discutați și cu alte instituții, pentru că acestea au puncte de vedere foarte valoroase. A treia dumneavoastră întrebare se referea la procesul de due diligence și control adecvat. Nu mi este clar dacă vorbiți despre genul de controle pe care tocmai le-am menționat, controle pe care le realizează banca pentru a evalua băncile intermediare cu care lucrăm uh, sau uh, cu, alți, uh, cu alte instituții care promovează proiectele, cum ar fi Comisia, Curtea de Conturi sau auditorii noștri externi sau comisia noastră de audit care este independentă. Pot să vă spun mai multe despre fiecare dintre acestea dacă vreți, uh, dacă doriți. Următoarea întrebare era de ce numărul de reclamații a crescut în ultima perioadă. Bănuiesc că se datorează gradului mai mare de conștientizare care decurge din eforturile noastre de a ne îmbunătăți politicile și din uh, explicațiile frecvente pe care le dăm celorlalți. Și îi încurajăm pe oameni că atunci când au uh, probleme sau îngrijorări să ni le semnaleze. Uh, și, bineînțeles, aceasta a crescut numărul de reclamații, dar nu cred că reflectă modificări, modificări de pe teren, ci doar faptul că am mediatizat mai mult acest uh, sistem. În ceea ce privește acuzațiile de fraudă cu privire la uh, statele ACP, creșterea a fost de la 6 la 9. Dar așa cum am spus deja în introducerea mea, puteți vedea cum politicile, practicile și procedurile s-au îmbunătățit considerabil, pentru că am instituit un nou sistem. Avem uh, un ofițer de conformitate care are o echipă care se ocupă de procesul de due diligence în cazuri de uh, spălare de bani, antifraudă și așa mai departe. Și îl avem și pe inspectorul general care investigează toate posibilele fraude sau uh, reclamații. Așadar, uh, avem uh, o serie largă de instrumente care nu existau înainte de 2005. Deci există anumite structuri ale băncii care se ocupă de aceste responsabilități și, evident, vă pot da și exemple în acest sens dacă doriți. S-a pus apoi o întrebare legată de ratingul băncii. Acest rating uh, va fi uh, abordat în uh, următorul raport. Așa că eu nu ar trebui să răspund la această întrebare, nu este specialitatea mea. Însă ați întrebat despre un eventual impact în UE și în afara Uniunii Europene. Singurul lucru pe care îl pot spune este că suntem conștienți de această situație și suntem uh, prudenți, poate mai prudenți ca oricând, mai ales în ceea ce privește raportul de adecvare a capitalului. Și bineînțeles că suntem uh, foarte prudenți în ceea ce privește atingerea plafoanelor pe care le-am stabilit uh, pentru mandatele noastre externe. Oricum vom vedea cum decurg lucrurile, dar până acum ne-am menținut ratingul în pofida problemelor din zona euro. A fost apoi o întrebare despre supravegherea parțială a băncii. Dacă am înțeles corect această întrebare, cred că se referă la faptul că avem un aranjament special uh, cu Curtea de Conturi, comparativ cu Comisia. Avem un acord tripartit. Ca și bancă, BEI trebuie să se supună unor măsuri complexe de supervizare, auditori externi, uh, Comisia de Audit Intern și așa mai departe. Cred că nu am folosit bine banii contribuabililor dacă am uh, implica Uh, Curtea de Conturi atât de regulat uh, cum se întâmplă în cazul Comisiei. Dar oricum, cred că este important să asigurăm uh, consecvența și de aceea am agreat cu Curtea de Conturi că poate să investigheze oricare dintre cazurile noastre și, bineînțeles, pot să facă acest lucru pentru orice proiect doresc. Deci nu cred că există o supraveghere parțială. Poate că vă referați la o altă chestiune și anume uh, controlul uh, parțial pe care Parlamentul îl are asupra Fed, dar aceasta nu este o problemă pentru mine, poate pentru dumneavoastră. Noi cu siguranță în cadrul băncii facem tot posibilul pentru a vă furniza toate informațiile de care aveți nevoie pentru analizele dumneavoastră. S-a pus apoi o întrebare despre microfinanțare și despre știrile din presă legate de microfinanțare. Aceasta este o dezbatere îndelungată și este un cerc vicios. În microfinanțare, dezbaterea se concentrează pe diferența între acțiunile imediate pentru a-i ajuta pe cei mai săraci și asta este partea de microfinanțare derulată de ONG care necesită infuzia de capital și pe de o parte cei care vor o dezvoltare pe termen mai lung a sectorului financiar pentru a include pe toată lumea. Și, bineînțeles, cei mai săraci sunt expuși riscului de supraîndatorare dacă am avea o abordare complet comercială, pe când ideea microfinanțării este să-i înlocuim pe rechinii și pe cămătarii din uh, domeniul finanțării pentru a le oferi uh, o microfinanțare la costuri accesibile. Bineînțeles că din când în când există cazuri în care presiunile financiare distorsionează situația, însă per ansamblu evoluția industriei uh, de microfinanțare a fost un lucru extraordinar de bun, uh, în special pentru cei mai săraci care, în mod realist, nu au acces la sectorul de macrofinanțare pentru că ei uh, apelează la finanțare din partea grupurilor de microeconomii care acționează la nivel de comunitate. Uh, sigur, din când în când există probleme, dar per ansamblu este un lucru foarte bun, iar BEI este foarte mândră de contribuția sa la dezvoltarea instituțiilor de microfinanțare. Și bineînțeles, dacă vreți, vă pot da mai multe detalii. În curând, pe site-ul nostru vom avea un exemplu al unui proiect de microfinanțare în care veți putea vedea efectiv rezultatele activității noastre. Cred că am ajuns la sfârșitul listei de întrebări. Așa cum vă spuneam, voi încerca să vă dau și alte detalii dacă veți, aveți și alte întrebări. Yeah, thank you very much, Mrs. Barton. Mulțumesc foarte mult, doamnă Barton. Dacă membrii comisiei mai doresc să adreseze întrebări, într-o a doua rundă de întrebări, uh, băncii Bay, chestiunea ratingului triplu A este o chestiune care vizează bei pe ansamblu, așadar poate fi reluată cu ocazia următorului punct de pe ordinea de zi. Dacă pentru Fondul European de Dezvoltare mai există intervenții, văd că nu este cazul, de aceea pe final îi voi reda cuvântul raportorului domnului Ehrenhauser. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru furnizarea răspunsurilor la întrebările mele. Desigur, puteți pleca de la premisa că uh, vom verifica de aproape acele acuzații care au fost uh, ridicate de către ONG-uri în ceea ce privește uh, counterbalancing și uh, veți avea uh, și posibilitatea să furnizați și dumneavoastră un răspuns în acest sens. Vis-a-vis -vis de două întrebări la care nu mi-ați dat un răspuns. Cunoașteți uh, beneficiarii finali ai uh, fondurilor Fed? Dacă dispuneți de o astfel de listă, m-ar interesa și în al doilea rând, în acest acord tripartit este posibil ca Curtea de Conturi să elaboreze un raport special cu privire la fondurile gestionate de BEI în ceea ce privește eficacitatea combaterii sărăciei. Apoi, Uh, pentru colegi, uh, proiectul de aviz va fi uh, gata săptămâna viitoare. Termenul de depunere a amendamentelor este 6 februarie. Dacă se dorește, vă stau la dispoziție să discutăm posibile cereri de amendamente dinainte și, desigur, aștept cu interes dezbaterea pe această temă. Mulțumesc! dragi colegi, dragi colegi, nu pot decât să evidențiez cele spuse de raportor, posibilitatea de a discuta aceste chestiuni în cadrul uh, reuniunii uh, Comisiei de Control Bugetar face parte din controlele democratice uh, care sunt exercitate de deputații europeni. Întrebarea în ce măsură pot fi discutate cazuri uh, specifice în uh, cadrul reuniunilor comisiei noastre e altceva, dar chestiunile care vizează directivele uh, vis-a-vis de transparență sunt foarte importante. Eu cred că acest lucru putem să-l constatăm ca o prioritate din partea tuturor grupurilor politice. O a doua chestiune la care nu s-a dat un răspuns suficient de clar și și anume în ce măsură BEI cunoaște uh, beneficiarii finali uh, ai uh, fondurilor. Poate că în acest sens puteți reveni cu o precizare, doamnă Barton. Mulțumesc, într-adevăr, îmi scăpase întrebarea. Bineînțeles că trebuie să avem o listă completă a beneficiarilor acolo unde sunt implicate fonduri europene. Problema pentru noi este că beneficiarii trebuie să fie de acord ca numele lor să fie date publicității. Câteodată cerem să publicăm datele în legătură cu anumite cazuri, așadar, în principiu, aceste date sunt disponibile dacă beneficiarii sunt de acord. Încă un lucru ar fi că în acest sens deținem mult mai multe detalii decât uh, instituțiile financiare omologe care gestionează totul la nivel de portofoliu și care nu dețin acest nivel de detalii. Probabil noi avem și cea mai uh, serioasă politică de transparență, ceea ce înseamnă că trebuie să dăm publicității datele, însă beneficiarul trebuie să fie de acord. Uh, și noi considerăm că este un lucru bun pentru că uh, este bine să aflați despre ceea ce se întâmplă în proiecte. Mulțumesc foarte mult. Așadar, BEI cunoaște beneficiarii finali, dar din motive de protecție a datelor, o publicare necesită consimțământul uh, acestor beneficiari finali. Putem nota acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult pentru dezbatere. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, mulțumesc doamnei Barton și echipei uh, sale pentru uh, răspunsuri și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, care se leagă de asemenea de Banca Europeană de Investiții. Raportoarea noastră noastră este Iliana Ivanova și din partea BEI permiteți să îl salut pe domnul Dominic de Creancu, director pentru afaceri internaționale în cadrul BEI. Dacă doamna raportor dorește să intervină pentru început, pentru a face scurtă introducere, vă rog. First, uh... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Mulțumesc, domnule de Creancourt, pentru disponibilitatea de a participa la reuniunea noastră, pentru uh, disponibilitatea sa în general de a participa la discuțiile de până acum. În primul rând, recunoaștem rolul Băncii Europene de Investiții în susținerea activității Uniunii Europene în aceste vremuri de austeritate reiterăm, reiterez câteva dintre realizările băncii din 2010, înainte de a intra în probleme care ne preocupă. Primul lucru bun pe care îl recunosc este atingerea uh, targetului de 30 de miliarde de credite pentru IMM-uri s-au uh, acordat și garanții de 2,8 miliarde de euro. Este vorba de un pachet de susținere cu 11 miliarde de euro mai mult decât prevăzut inițial. S-a, a crescut finanțarea pentru regiunile de convergență și așa mai departe. Cu toate acestea, persistă câteva neajunsuri. Eh, este vorba de ratingul AAA. Câteva dintre aspectele discutate s-au schimbat de la ultima noastră întâlnire cu președintele de Servos în decembrie. S&P a confirmat ratingul AAA, însă cu perspectivă negativă a considerat că banca trebuie să continue eforturile pentru a elabora o strategie clară pentru stabilitate. Dacă ratingul va fi schimbat în jos, va trebui luată o decizie în legătură cu direcția. Un al doilea aspect, în ceea ce privește susținerea pentru IMM-uri, este nevoie de mai multă transparență și responsabilitate în programul credite globale. Este vorba de instrumentele utilizate de către Banca Europeană de Investiții. Îmi exprim câteva preocupări în legătură cu lipsa de repere clare și, de asemenea, nu este încă 100% clar uh, dacă deținem toate informațiile relevante. O altă problemă importantă este vorba de credit. O altă problemă importantă ține de creditele externe ale băncii europene de investiții. Investițiile sunt susținute de fonduri europene și sunt în continuare de părere că Curtea de Conturi ar trebui să fie implicată în evaluarea performanței BEI în partea Uh, care ține de fondurile comunitare în împrumuturile externe. De asemenea, persistă problema riscului care legat de creditul portofoliului total al Băncii Europene de Investiții, ca urmare a presiunilor uh, în creștere de pe piață datorită crizei. Cu toate acestea, trebuie să existe și o strategie clară de atenuare a riscului. Alte problemele care nu sunt majore, dar sunt importante, se leagă de uh, împrumuturile structurale. Încurajăm Banca Europeană de Investiții să continue să acorde asemenea împrumuturi, însă nu doar pentru statele cu dificultăți financiare. Este uh, important să fie stimulate și statele cu uh, bună disciplină financiară. Așadar, vă încurajăm să oferiți mai multe produse uh, adresate statelor cu bună disciplină financiară. Uh, problema Uniunii Europene, care poate să devină un acționar al BEI, este menționată în raport și, de asemenea, posibilitatea ca statele membre să ia în considerare această posibilitate ca BEI să devină, ca, ca ele să poată deveni acționare ale băncii acționare. Nu în ultimul rând, două probleme aș mai menționa care nu fac parte din, din raport, însă sunt uh, de interes pentru cetățeni. Uh, au fost uh, întrebări legate, de contra, legate și de contrabalansarea menționată în prima parte a discuției. Prima problemă se, baze, se leagă de Serbia. Spitalele din Serbia. Anul trecut am primit o scrisoare din partea unui, unui ONG sârb care raporta probleme majore în legătură cu un proiect uh, finanțat de BEI. Era vorba de construirea a 20 de spitale. Banca aducea jumătate din financia, jumătate din fonduri și restul era finanțat printr-un proiect printr-un proiect al guvernului serb. Scrisoarea pe care am primit-o spune că în proiect au avut loc abuzuri grave legate de corupție, lipsă de rezultate, proastă monitorizare, calitate proastă a lucrărilor efectuate. Am înțeles că au existat comunicări între guvern, și Banca Europeană de Investiții, aș dori, dacă puteți, să ne acordați mai multe informații în legătură cu aceste acuze, dacă s-a înaintat în, ale, în, ale, în analiza cazului. De asemenea, dat fiind că urmează un nou proiect legat de sectorul sănătății în Serbia, în valoare de 200 de milioane de euro, puteți să ne spuneți ce uh, măsuri ați luat pentru a fi incluse în aceste proiecte în viitor pentru a se evita abuzurile dacă se folosesc fonduri europene. Un alt caz care ne-a fost uh, adus atenției ține de un proiect din Maroc, întreprins de o companie franceză, care este cunoscută pentru că are uh, Uh, foarte multe hoteluri în părți exotice ale lumii. Această companie a fost finanțată cu un fond BEI 12,75 milioane de euro, jumătate din costul total al proiectului. Și acuzele aici se leagă de lipsa de informații suficiente în legătură cu contribuția proiectului către uh, ocuparea uh, la în, în, în locul respectiv, uh, cum va contribui acest hotel la creșterea nivelului de trai în uh, regiunea respectivă. Este vorba, după cum spuneam, de o companie listată la bursă care putea să uh, aibă recurs la mm, capital de pe piețele de capital. De ce a trebuit Banca Europeană de Investiții să financeze un asemenea proiect? Știm că există criterii, însă ce criterii au fost folosite pentru aprobarea unui asemenea proiect? Mulțumesc, doamnă raportoare Ivanova. Am convenit ca pentru început uh, să dăm cuvântul reprezentanților grupurilor politice, iar apoi uh, să primim răspunsul din partea BEI. De aceea, permiteți-mi să vă întreb cine dorește să intervină din partea grupurilor politice. Domnul Cairă, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Raportarea noastră din umbră, uh, cărui nume nu reușesc să-l pronunț așa cum trebuie, M-a rugat să o reprezint aici și să fac câteva observații și să adresez câteva întrebări uh, BEI. În primul rând, uh, grupul nostru politic salută proiectul uh, de raport. Suntem dispuși să avem o abordare constructivă. Cele trei întrebări din partea noastră adresate Comisiei și BEI sunt următoarele. Suntem în favoarea unei supravegheri uh, corespunzătoare a activității BEI, așa cum a solicitat deja Parlamentul în ultimul său raport și așa cum subliniază și doamna raportor, însă aici doream să reamintim că Parlamentul European are a solicitat Comisiei o analiză a tuturor uh, opțiunilor uh, juridice care nu ne-a parvenit și care ar fi fost foarte utilă pentru activitățile noastre. A doua întrebare se uh, adresează BEI și este vorba de centrele offshore. Raportoarea noastră din umbră consideră că lipsește aici cerința ca BEI să se asigure în mod mai strict că activitățile sale de finanțare nu pot fi folosite pentru evaziune fiscală sau spălare de bani. Și a treia întrebare se vizează din nou ratingul AAA, care a fost amintit deja și aici întrebarea noastră este dacă colegii de la BEI ne-ar putea spune dacă și în ce măsură cele 3,2 miliarde de euro obligațiuni ale pentru Grecia uh, și asta legat și de reducerea datoriilor pentru Grecia, ar putea face ca ratingul uh, BEI să se înrăutățească. Mulțumesc, care acum cuvântul colegul Ole Schmidt. Mulțumesc foarte mult. Felicitări, domnule președinte. Aș dori să adresez o întrebare uh, BEI în ceea ce privește susținerea IMM-urilor. Am discutat deseori despre importanța susținerii IMM-urilor în Europa. La articolul 15, aliniatul 15, se vorbește de 115.000 de firme și cred că domnul Barroso, în alocuțiunea sa de săptămâna trecută, vorbea de 24 de milioane de IMM-uri europene. Dânsul spunea că dacă fiecare întreprindere ar putea angaja o persoană, atunci problema șomajului ar fi rezolvată. Așadar, Noi am participat uh, în această toamnă și la uh, ziua destinată IMM-urilor și acolo Reprezentanții societăților uh, din Europa spuneau că nu știau cum să acceseze finanțarea, spuneau că procedurile sunt complexe, birocratice, nu cunoșteau toate aceste fonduri și cum să le acceseze. Asta a fost o observație ridicată de mulți dintre participanții la seminarul unde am fost și eu. De aceea mă întreb ce anume faceți pentru că, așa cum uh, spuneam, reprezintă coloana vertebrală a economiei europene. Altă întrebare vizează aliniatul 48, în care se spune că BEI nu ar trebui să susțină activități care să fie în defavoarea climei. Înseamnă acest lucru că BEI nu poate susține proiecte în domeniul uh, conductelor uh, de gaze sau uh, petroliere sau uh, proiecte care vizează energia atomică. Sunt curios pentru că în Europa vedem că ne bazăm din ce în ce mai mult pe gaze importate din Rusia, de unde vine țițeiul nu știu, dar în orice caz avem probleme. Mulțumesc. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, domnule Schmidt. Doamna Holmeier acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am uh, fost anterior la reuniunea altei comisii, de aceea Permiteți-mi să revin uh, la punctul uh, <clears throat> precedent uh, cu o întrebare adresată BEI. Pentru început, aș dori să-l mulțumesc băncii pentru faptul că ne-a furnizat foarte multe răspunsuri detaliate, dar aș vrea încă o întrebare. S-a creat o echipă specială de monitorizare, Task Force, tocmai pentru a stabili dacă în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare și asistența externă, uh, deci să stabilească dacă obiectivele sunt îndeplinite, ce probleme apar în acest sens și de aceea întrebarea mea adresată Bei dacă în acest context există informații noi. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Balcitis dorește să intervine și dacă celelalte grupuri politice nu doresc să participe la uh, discuție, îi dau acum cuvântul domnului Balcitis. Mulțumesc, aș avea o întrebare. Dat fiind faptul că BEI continuă să aibă ratingul cel mai înalt și știm că există dezbatere aprinse în ceea ce privește agențiile de rating. Ratingul dumneavoastră a fost ușor redus, iar în raport se spune că trebuie să faceți tot posibilul pentru a reveni la cel mai înalt rating. Cum vedeți uh, activitatea agențiilor de rating și care va fi poziția dumneavoastră în viitor în situația în care Parlamentul European începe dezbaterile în ceea ce privește posibilitatea unei agenții europene de rating? Mulțumesc foarte mult! A fost o serie întreagă de întrebări. Uh, vă propun să venim și cu a doua rundă de întrebări, pentru că au fost deja destule întrebări formulate, de aceea îi voi acorda acum cuvântul lui domnului Crăion Cur din partea BEI. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, voi începe prin a spune că și noi mulțumim foarte mult raportoarei pentru acest raport excelent și pentru munca pe care am făcut-o împreună atunci când am comunicat informațiile și ceea ce încercăm să facem. Vom uh, reține aceste recomandări. Cred că este clar pentru Parlament că BEI dă curs recomandărilor Parlamentului extrem de fidel poate că ar trebui să punem accentul pe trei sau patru puncte principale. Nu că acestea ar fi punctele principale ale raportului, însă aici tind să apară cele mai multe neînțelegeri sau dezbate. Nu le iau în ordinea priorității, ci în ordinea apariției în raport. În primul rând, IMM-urile, așadar. Într-adevăr, Raportul recunoaște eforturile făcute și uh, faptul că banca a reușit să susțină IMM-urile pe timpul crizei. Planul operațional al băncii continuă să pună IMM-urile în capul listei priorităților. Uh, și sumele vor crește în 2012 comparativ cu anii precedenți lucru care uh, ne-a captat întreaga atenție. Împreună cu Comisia ne gândim la o serie de instrumente comune în care folosim îndatorare de la bugetul comunitar pentru a finanța capacitatea de finanțare a băncii europene de investiții. Și am rezervat o uh, branșă pentru IMM-uri în facilitatea pentru risc. Uh, facilitatea de uh, împărtășire a riscului. Aceste date sunt uh, disponibile în exterior. Uh, există o descriere foarte transparentă a felului în care uh, selectăm intermediarii. Avem criterii foarte clare. În primul rând, adiționalitatea. Vrem să ne asigurăm că vor fi mai multe fonduri disponibile pentru IMM-uri și nu doar pentru bănci. În al doilea rând, că transferul uh, avantajului financiar va ajunge la beneficiarul final și nu va fi captat de către intermediar. După aceea, pentru a răspunde la întrebarea domnului Schmidt, eh, problema transparenței și anume obligația contractuală ca intermediarii să informeze beneficiarii în legătură cu susținerea Uniunii din partea BEI. Controlul reprezintă un alt aspect al problemelor legate de IMM-uri. Bineînțeles că avem o serie de controle care apar în, contra- în fiecare contract. Avantajul împrumutului este, bineînțeles, rambursarea acestor sume, ceea ce ne și permite monitorizarea împreună cu intermediarii a implementării programelor și angajamentelor. În ceea ce privește raportarea către Parlament, din nou luăm în notă pe deplin de cererea depusă, pe lângă faptul că suntem dispuși să răspundem la orice întrebare ad hoc, avem o serie de documente de raportare sistematică care pot fi trimise Parlamentului și uh, sperăm că din acest punct de vedere sunteți satisfăcuți de informațiile primite. Dacă nu este cazul, suntem pregătiți să revizuim situația. În ceea ce privește IMM-urile, așteptăm măsurile care vor fi luate la următorul summit european care începe uh, săptămâna viitoare, unde am impresia că IMM-urile vor fi discutate prioritar și se vor elabora noi măsuri de susținere a acestora. Al doilea lucru la care m-aș referi ține de audit și monitorizare. Încep prin a spune că este foarte important să se facă diferența între cele două. Auditul ține de verificarea faptului că activitățile băncii corespund cu regulamentul și cu politicile care trebuie respectate. Din acest punct de vedere, există o întreagă baterie de elemente în ceea ce privește auditul intern, există audit extern, o comisie de audit și așa mai departe, deci considerăm că din punct de vedere al auditului, regulile aco- prevăd o auditare completă a activităților noastre. După aceea vine rolul curții de conturi, pentru că s-a pus și o întrebare aici. Este foarte clar unde Curtea de Conturi are dreptul de plin de a audita uh, toate activitățile băncii care folosesc resurse din bugetul comunitar. comunitar. Acest lucru este foarte clar în acordul tripartit între Comisie și Curte și noi, așadar nu ar trebui să apară niciun fel de problemă aici. Orice audit suplimentar din partea Curții de Conturi se leagă de politica noastră de deschidere. După aceea, problema Basel 3 menționată în raportul dumneavoastră. Confirmăm că, cu toate că BEI nu intră sub incidența altor reguli decât legislația comunitară. Bineînțeles, vom aplica aceste reguli atunci când vor fi transpuse în legislația comunitară. vom putea să începem să implementăm regulile Basel 3 în activitățile noastre. Este vorba aici de uh, rezervele de capital, uh, regulile de lichiditate, nu intru în detalii, însă oricum aplicăm spiritul măsurilor Basel 3 chiar înainte ca acestea să fie transpuse în legislația comunitară. Domnul Gaier ne-a întrebat în legătură cu supraveghere supravegherea uh, financiară este o cerință a Parlamentului și BEI este complet deschisă în acest sens și dispusă să răspundă. Niciuna dintre instituțiile multilaterale de finanțare nu sunt supuse uh, la supraveghere în sens strict și există motive pentru acest lucru, însă, cu toate acestea, dacă putem să fim un model și putem da un exemplu că putem merge mai departe decât celelalte instituții, uh, o putem face. Dificultățile sunt cunoscute. Dacă există vreo instituție care poate face acest lucru, Banca Centrală Europeană este cea care poate să o facă. Deocamdată statele membre nu au acceptat acest lucru președintele Băncii Centrale Europene a confirmat uh, că Consiliul Central al Băncii Centrale Europene este de acord, însă statele membre nu. De asemenea, Autoritatea Bancară Europeană ar putea să își asume aici un rol, în special împreună cu Autoritatea de Supraveghere din Luxemburg. Noi funcționăm ca și cum aceste eh, prevedere ar fi fost deja implementate, însă în momentul de față nu uh, sunt în vigoare. De asemenea, în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea, acestea țin eh, de verificarea obiect verificarea faptului că s-au atins obiectivele misiunilor noastre. Aici, pentru a-i a răspunde la cea, întrebarea doamnei Olmeier. Organizația, organizarea băncii a fost consolidată recent și de la începutul acestui an avem un nou sistem de măsurare a rezultatelor care va reprezenta baza raportării către Comisie și Parlament la sfârșitul perioadei actuale și în viitor. Sperăm că acest mecanism vă va răspunde la așteptări. Al treilea punct pe care doresc să-l menționez este problema carburanților fosili. Aici trebuie să, fim, să avem foarte multă grijă cu cifrele. Într-un proiect de aviz din partea Comisiei Mediu apare o cifră greșită. Bineînțeles, BEI nu acordă 10% din împrumuturi către uh, carburanți fosili. Uh, cifra este deplasată. Cifra reală este că 3,5% din împrumuturile noastre pentru generare de energie se alocă centralelor cu cărbune și lignit Însă 76% din aceste împrumuturi uh, merg către uh, energii regenerabile. Cifrele sunt la dispoziția dumneavoastră, ca de obicei, și trebuie să, fiți, uh, să aveți grijă când le utilizați. De ce susținem în continuare activități legate de carburanți fosili? După cum a spus domnul Schmidt, este vorba de securitatea furnizării de energie în Uniune. Din păcate, este foarte clar că nu putem acoperi totul cu energii regenerabile. Unele state mari, cum ar fi Germania, în special au decis să renunțe la energia nucleară. Uh, gazele naturale trebuie să fie în continuare finanțate, chiar dacă în cazul nostru marginal, și cu limite și constrângeri foarte stricte se ajunge la, după cum spuneam, 3,5 din 3,5% din împrumuturile acordate pentru energie, pentru generare de energie. Acestea sunt cifre Acestea sunt cifrele pe care le aveți la dispoziție, însă vă asigur că este vorba de un uh, obiectiv foarte strict controlat pentru a corespunde obiectivelor Uniune, Uniunii în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Unul dintre dumneavoastră a făcut referire la obiectivele noastre. Același lucru l-am spus ieri la Comisia Regii. Dacă există măsuri pentru a susține statele în dificultate, aceste măsuri ar trebui în principiu să fie la, puse la dispoziția tuturor statelor. Aceasta este și opinia noastră. În al patrulea rând, ratingul A, care a fost menționat. La sfârșitul anului trecut, problema ratingului A al BEI a fost discutată ca urmare a problemelor legate de toate statele din zona euro. Standard and Poor's ne-a pus sub uh, supraveghere. În momentul respectiv am descoperit și este o problemă pentru noi că agențiile de rating și-au schimbat abordarea și metodele de analiză a riscului pentru fiecare instituție. În trecut se pune accentul pe adecvarea capitalului, adică sumele de capital și uh, activele băncii, însă agențiile au decis, au decis fără a ne informa, să treacă, treacă la un alt uh, indicator, îndatorarea, deci rata, uh, raportul între uh, credite și fondurile băncii. Bineînțeles că uh, BEI are un grad mult mai mare de îndatorare pentru că operăm în 90% în Europa, uh, deci și cu moneda euro, ceea ce ne permite să uh, care inițial ne permitea să uh, împrumutăm cu o rată de îndatorare mai mare. Situația s-a schimbat. Uh, agențiile de rating ne-au examinat portofoliul și au, exam- și au ajuns la concluzia că pot să confirme ratingul de AAA datorită calității portofoliului, dar cu perspectivă negativă. Putem să îi convingem să mențină ratingul de triplu A acordat băncii datorită calității portofoliului și datorită planului operațional al băncii care reduce volumul total al creditelor și astfel se va reduce și rata de îndatorare. Mi s-a pus o întrebare și în legătură cu Uh, pierderile discutate în cazul Greciei, pierderile asumate. Noi considerăm că dacă a existat vreo idee de a aplica aceste pierderi asumate uh, BEI, atunci acest lucru ar distruge ratingul AAA. Noi nu suntem ca Banca Centrală Europeană, nu putem emite uh, monedă, nu operăm pe baza unui buget, depindem de creditele noastre de pe piață. Avem obligațiuni pe piață, 400 de miliarde de euro, și dacă acest lucru, dacă încrederea dispare din orice motiv, în celul, întregul motiv este periclitat. 70% din împrumuturile noastre, se, împrumuturile acordate, se bazează pe instituții care au reguli de a cumpăra doar obligațiuni cu rating AAA. Dacă pierdem acest, cred, acest rating, atunci pierdem pur și simplu esența pe care funcționăm. Deci, ratingul AAA ne-a fost confirmat datorită calității portofoliului, Nu vom face parte din reeșalonarea datoriei pentru Grecia, pentru că ne bazăm pe piață și dacă ratingul nostru s-ar schimba, acest lucru ne-ar pune într-o situație extrem de delicată. Închei prin o scurtă uh, referire la cele două proiecte pe care le-ați menționat. Uh, problema spitalelor din Serbia. Nu pot să comentez mai mult decât să spun că în momentul actual există o anchetă în curs cu participarea OLAF și în momentul în care vom afla rezultatele vom putea să vi le transmitem. Nu pot să comentez înainte de încheierea acestei anchete. Ținem cont de avertizările dumneavoastră. Și ancheta este în curs. În ceea ce privește turi- proiectul turistic din Maroc, permiteți-mi să spun că banca are o preocupare serioasă în legătură cu felul în care uh, contrabalansarea este în, în loc să se susțină uh, politicile comisiei, Uh, se subminează activitățile noastre prin acuze. Noi deținem uh, datele. Deci, pe scurt, este un proiect de turism. Turismul este foarte important în Maroc. Uh, o foarte mare proporție din populație este implicată în acest domeniu. Compania care promovează proiectul este una dintre cele mai bune din Europa în momentul actual în ceea ce privește respectarea problemelor de mediu. Toate aceste date sunt la dispoziția dumneavoastră și noi stăm la dispoziția dumneavoastră pentru dacă vreți să discutăm aceste lucruri. Sehr uh, ausführlich. Mulțumesc, domnule de pentru aceste răspunsuri foarte detaliate. Trecem acum la cea de-a doua rundă de întrebări. Doriți să se intervină domnul Calfin. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc pentru informații domnului Creion Cur și să o felicit pe autoarea acestui raport, uh, doamna Ivanova. Există o chestiune pe care aș dori să o abordez, nu ca observație, dar uh, ca urmare a comentariilor domnului Creion Cur. Este vorba despre rolul BEI și așteptările Parlamentului European vis-a-vis -vis de această instituție. Noi am solicitat în mod continuu BEI să susțină prioritățile Uniunii Europene, ceea ce este absolut necesar și banca face acest lucru. Dar, în același timp, e vorba de o bancă, de o instituție financiară și atunci când punem întrebări cu privire la ratingul băncii, trebuie să fim conștienți că cerințele, uneori cerințele din partea Parlamentului European, uh, pot fi contradictorii cu vederile și opiniile agențiilor de rating. Atunci când luăm decizii, trebuie să uh, Uh, cântărim care sunt uh, prioritățile neapărate. Și sunt de acord cu ceea ce spune doamna Ivanova în raport, și anume că uh, ratingul de credit ar trebui să fie o prioritate primordială pentru bancă, pentru că dacă se pierde acest rating, operațiunile pe care le desfășoară vor fi foarte deteriorate pentru toate produsele pe care le comercializează. De aceea ratingul trebuie să constituie o prioritate, trebuie să devină o prioritate și pentru noi și să colaborăm uh, cu banca în acest uh, sens pentru menținerea ratingului AAA. E foarte bine că domnul de Creiancur a explicat motivele recentelor întrebări cu privire la ratingul de credit și uh, este vorba aici de schimbarea metodologiei din partea agențiilor de rating. Ce putem face, cred, uh, uh, și noi împreună cu uh, planul corporativ de investiții pe care îl deține banca este să facem o infuziune de numerar, nu neapărat de capital, pentru că schimbarea metodologiei de la capitalizare la gradul de îndatorare înseamnă că pentru bancă trebuie sporite resursele de numerar pentru menținerea operabilității. Eu cred că aceste chestiuni trebuie discutate în cadrul viitoare, viitorului cadru multianual și ar trebui să ne gândim la posibilitatea uh, de a spori instrumentele financiare. Raportul conține sugestii menționate în rânduri repetate de Parlament și anume de a, a, a asigura participarea Uniunii Europene la capitalul băncii. Însă această participare nu ar trebui să fie uh, sub formă de garanții, ci sub formă de lichidități. Aceasta ar fi o modalitate împreună cu instrumentele financiare care pe viitor ar putea fi folosite de BEI și anume de a folosi o parte din uh, bugetul UE pentru creșterea lichidităților băncii. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Gerpiandi. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc domnului de Creancu pentru uh, primele răspunsuri oferite. Pentru noi este crucial să existe coerență în diferitele noastre politici. Uh, astfel încât politicile dintr-un uh, anumit domeniu să nu intre în conflict cu obiectivele din alt domeniu. Desigur, asta este uh, teoretic. Știm că anumite politici sunt mai egale decât altele pentru a cita un renumit uh, autor. Unul dintre domeniile de politică mai uh, slabe este biodiversitatea. Până în 2010 am avut o strategie în care se spunea că în Uniunea Europeană ne propunem să oprim pierderea de biodiversitate. În momentul de față se formulează noua strategie și, din nou, ne propunem ca până în 2020 să oprim pierderea de biodiversitate și, de asemenea, vrem să uh, se refacă acele părți din natură care au fost deja distruse. Întrebarea mea pentru domnul de Creoncur este cum anume incorporează BEI aceste obiective de a opri pierderea de biodiversitate în proiectele sale. Există idei de a adopta un principiu uh, care să nu permită pierderi nete. Așadar, uh, uh, prin proiectele dumneavoastră nu ar trebui să aveți un impact negativ asupra naturii și dacă astfel de impacturi există, atunci ele trebuie contrabalasate în altă parte. Este un obiectiv uh, crucial și uh, există motive pentru care numim natura și biodiversitatea ca asigurarea noastră de viață. Poate că este un domeniu de politică mai slab, dar este de importanță capitală. Poate puteți să vă gândiți și la acest aspect. Mulțumesc foarte mult. Doamna Cișcova, acum. Českova, îmi cer scuze. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, samozřejmě chtěla také <clears throat> velmi poděkovat. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc eh, călduros raportoarei și reprezentantului Băncii Europene de Investiții, pentru că toate aceste informații sunt extrem de interesante, mai ales în ceea ce privește posibilitățile BEI, și anume restructurarea datoriei Greciei. Din cât am înțeles, este practic imposibil ca banca să se implice în acest proces. Personal, cred că ar trebui să susținem o anumită independență sau un rol independent al Băncii Europene de Investiții, astfel încât aceasta să-și poată menține ratingul și poziția pe piețele de capital. De aceea, este foarte important că ni s-au explicat motivele care stau la baza acestor mecanisme pentru mine a fost foarte important să-mi dau seama că aceasta ar putea duce la perturbări ale activităților acestei bănci. Și apoi există și o altă chestiune a IMM-urilor și formelor de sprijin pentru IMM-uri în Uniunea Europeană. A existat chiar un uh, raport interesant al Curții de Conturi pe această temă, raport despre care am discutat în comisia noastră luni. Din acest raport am aflat mai multe detalii în ceea ce privește beneficiarii finali sau în ceea ce privește sistemul de supraveghere. Aș vrea să pun următoarea întrebare în acest context. Ar fi posibil ca Banca Europeană de Investiții să controleze modul în care beneficiarii finali ai împrumuturilor folosesc resursele respective, pentru că unul dintre punctele interesante din raport spunea că nu se poate spune numărul de locuri de muncă creat de pe urma acestor împrumuturi. și acest uh, factor nu este monitorizat. Nu se calculează numărul de noi angajați în IMM-uri, ci numărul general de locuri de muncă. Acesta este doar un exemplu de monitorizare a beneficiarilor finali. Mulțumesc foarte mult. Nu am primit alte solicitări de intervenție. De aceea l-aș ruga pe domnul de Creion Cur să ne dea un răspuns la întrebările adresate. Foarte pe scurt, domnule președinte. Aș vrea să-i răspund domnului Calfin. Nu pot uh, să spun decât că sunt perfect de acord cu ceea ce spunea dumnealui în momentul de față, problema beiului este să, se, să facă față acestei uh, restricționări a activității sale, pentru că există o plafonare a activităților de capital. Așadar, uh, orice formă de întărire a acestui raport ne-ar permite să creștem uh, factorul de îndatorare în jur de 7. Cu alte cuvinte, dacă există un euro disponibil în buget, acesta poate fi uh, utilizat ca un euro sau poate fi transformat în 7 euro ca urmare a factorului uh, de valorificare uh, Uh, al băncii. Deci aceasta este o chestiune politică de discutat și de hotărât în Parlament și în Consiliu. Noi nu putem decât să vă confirmăm aspectele tehnice. Uh, la întrebarea domnului Garbandi, din păcate, nu am uh, un răspuns detaliat în momentul de față, dar știu că banca se gândește cu seriozitate la biodiversitate, un lucru de care suntem perfect conștienți. Uh, în uh, direcția de proiecte a băncii există ingineri uh, specializați în fiecare sector. Deci avem pe cineva care se ocupă de problema biodiversității și de altfel cred că suntem în procesul de elaborare a unor linii directoare pe această temă. Nu pot să vă dau acum detalii, însă pot să vă pun în legătură cu persoana responsabilă. Referitor la IMM-uri, Noi suntem o bancă cu 800 de persoane, aproape toate lucrând de la Luxemburg. Iar dacă vrem să interacționăm cu cele 150.000 de IMM-uri, nu avem altă alternativă decât să ne bazăm pe intermediari. Și evident că apelăm la această soluție și în situațiile menționate de doamna Cescova și anume controlul uh, proiectelor individuale ale IMM-urilor. Bine, nici nu le lăsăm de capul lor, însă încercăm să avem o descriere foarte clară a criteriilor de eligibilitate uh, și a regulilor jocului în contractele noastre, iar băncile intermediare trebuie să respecte aceste reguli și să ne raporteze. Însă noi, uh, cei de la BEI, nu putem merge mai departe decât atât, pentru că nu ar fi posibil. Referitor la crearea de locuri de muncă, aceasta este o chestiune foarte complexă, știți mai bine decât mine. Unele investiții creează foarte multe locuri de muncă, altele, pe de altă parte, creează inovație. Și mai puține locuri de muncă, dar oportunități uh, de creștere și dezvoltare viitoare și oportunități de creare de locuri de muncă indirecte. Deci nu înseamnă că un singur IMM trebuie să creeze un anumit număr de locuri de muncă. Există și locuri de muncă indirecte. Noi, din potrivă, avertizăm uh, că nu trebuie corelată eligibilitatea unei investiții într-un IMM cu numărul de locuri de muncă directe create create de IMM-ul respectiv. Poate că ar fi o abordare riscantă, iar dacă vrem să promovăm cercetarea și inovarea, care are legătură cu uh, creștere și locuri de muncă, atunci trebuie să fim foarte prudenți. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule director de Creion CUE, pentru răspuns. În final, dau cuvântul doamnei raportor. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru întrebările și intervențiile excelente. Salut, de asemenea, răspunsurile și explicațiile cuprinzătoare ale reprezentantului BEI. Salut deschiderea și disponibilitatea BEI de a fi auditată de Curtea de Conturi în cadrul mandatului extern al Uniunii Europene. Observația mea era de fapt o invitație la adresa Curții de Conturi și nu la adresa dumneavoastră. Referitor la comentariile colegilor din partea grupurilor politice, sunt de acord uh, cu cele trei uh, probleme menționate de domnul Gaier de la SND referitor la uh, supraveghere și la ratingul AAA. Acestea sunt incluse în raport și vă mulțumesc că le-ați punctat încă o dată. Referitor la comentariile domnului Schmidt, Uh, și alți colegi au vorbit despre IMM-uri și și eu consider că este un subiect foarte important care are un loc uh, și o secțiune în raport în cadrul mandatului intern al băncii. La alineatul 48 care vorbește despre schimbările climatice, nu văd nicio referire la oprirea finanțării pentru anumite tipuri de proiecte. Eu solicit doar proiecte care au ca scop asigurarea conformității cu legislația europeană în privința responsabilității sociale și de mediu. Aceasta era ideea din raportul meu. Am luat notă de ceea ce spuneați uh, dumneavoastră cu privire la uh, cifrele privind uh, carburanții fosili. Aceștia au, acestea au, au venit direct de la colegii de la Envi și DV și nu le-am verificat, însă voi discuta cu colegii mei și voi modifica cifrele în consecință. Altfel, uh, cred că totul este clar. Am avut o discuție foarte bună. Le mulțumesc uh, raportelor din umbră, mulțumesc Bei și aștept uh, cu interes un raport bun care va îmbunătăți eficiența Bei în viitor. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, der Bericht Mulțumesc foarte mult uh, doamnei raportor, dar și domnului director de Creancur din partea BEI. Putem astfel încheia punctul 4 de pe ordinea de zi și trecem la următorul. Este vorba de raportul anual al Comitetului de Supraveghere al uh, OLAF. Raportoarea noastră este doamna Ingeborg Gresle. Pentru acest punct, permiteți-mi uh, să îi salut pe Rosalind Wright și uh, Dirmut Theato în rândul nostru, <clears throat> care a fost la un moment dat și uh, președinte în această comisie. Ne veți prezenta raportul dumneavoastră și, de asemenea, permiteți-mi să-l salut și pe directorul general al OLAF, domnul Olaf Giovanni Kessler. Dorește doamna raportoare să spune ceva în introducere? Dacă nu, putem uh, trece direct la raport și pot să le rog pe doamnele uh, Wright sau Teatru să-și prezinte uh, informarea. Nu știu cu cine dintre dumneavoastră dorește să înceapă, vă rog. Teatru, bine Herzlichen Dank. Danke. Uh... Herr Präsident, äh, sehr geehrte Mulțumesc. Domnule președinte, doamnă raportoare, stimate doamne și domn deputați, colega mea, doamna Wright, și cu mine vă mulțumesc pentru invitația de a veni la comisia dumneavoastră pentru a vă prezenta raportul de activitate pentru 2011 al Comisiei de Supraveghere OLAF. Acest acest raport de activitate este ultimul nostru raport pentru că mandatul nostru ca comitet de supraveghere a expirat, iar noi membri care fac parte din acest comitet și-au început activitatea. În acest raport vă prezentăm nu doar activitățile noastre pentru 2011, ci vă prezentăm o privire de ansamblu asupra activității noastre în ultimii șase ani, și, prin urmare, și uh, cu privire la accentele pe care le-am pus în activitatea noastră de supraveghere. Răspunderea noastră principală în uh, desfășurarea mandatului a fost aceea de a asigura independența OLAF în ceea ce privește exercitarea propriului său mandat, fără a interveni. Supravegherea investigațiilor OLAF prin intermediul comisiei noastre s-a concentrat în primul rând asupra unui număr de trei domenii importante. În primul rând, pe îndeplinirea funcției uh, de anchetă a OLAF. În al doilea rând, asupra uh, consecințelor uh, gestionării de către OLAF în ceea ce privește independența și, în al treilea rând, accesul la date și protecția datelor. În opinia noastră, unul dintre aspectele cele mai importante pentru păstrarea independența OLAF este primordial. Dacă permiteți o altă observație preliminară, în momentul de față, Parlamentul European dezbate, în special Comisia dumneavoastră și negociază cu Consiliul regulamentul 1073 din 99 și revizuirea acestuia. Aceste prevederi au fost discutate și în comisia noastră, invitând și experți, dar și pe comisarul de resort. În acest context am redactat uh, trei opinii, ultima sau cea mai recentă cu numărul 42011. În baza unei experiențe de șase ani, am redactat o serie de recomandări cu privire la acest proiect de revizuire și ne vom referi la acesta în informarea noastră. Mă voi referi la primul nostru punct, ce anume supravegherea funcției de operative a OLAF. Pe durata întregului mandat am supravegheat aceste aspecte și anume problemele pe care le uh, considerăm de importanță primordială pentru a asigura independența exercitării mandatului OLAF. Trebuie să atragem atenția uh, asupra număr de trei aspecte. Competențele OLAF, cooperarea și schimbul de informații cu statele membre și cooperarea și schimbul de informații cu instituțiile, agențiile și celelalte servicii la primele două puncte mă voi referi eu, doamna Wright la cel de-al treilea, după care eu voi face o scurtă sinteză. În ceea ce privește uh, competențele OLAF, în avizul 3 din 2010 și 4 din 2011, Comisia de Supraveghere și-a exprimat temerea în ceea ce privește o definiție clară a competențelor OLAF în cazul anchetelor așa cum sunt prevăzute în regulamentul 1073 din 1999. Chiar dacă în regulament se spune foarte clar că OLAF are competența de a, face, de a avea acces la instituții, servicii, agenții, am constatat că aceste competențe ar trebui sporite totuși. Două exemple în acest sens. Primul este cunoscut și a fost menționat și în avizul nostru numărul 2 din 2011, deschiderea unei investigații în ceea ce privește membrii Parlamentului European, precum și accesul direct la informațiile deținute de această instituție, au fost puse sub semnul întrebării de uh, Parlamentul European. Comisia de supraveghere susține OLAF și constată în avizul său că în baza interpretării mandatului OLAF prin intermediul unei instituții se pune astfel sub semnul întrebării sau se poate reduce independența unei funcțiuni de anchetă și astfel poate fi împiedicată exercitarea uh, competențelor cheie a OLAF. Până în momentul de față, Olaf nu are acces automat și direct la baza de date cu privire la date personale de la Comisie, dacă dorește să vadă dacă trebuie deschis o anchetă sau nu. În avizul nostru numărul 1 din 2011, care l-am redactat la solicitarea directorului general Olaf, susține Olaf în dialogul său cu Comisia în această chestiune. Un al doilea aspect, colaborarea și schimbul de informații cu statele membre. Fără îndoială, Capacitatea operațională a OLAF depinde de cooperarea cu statele membre și de contribuțiile acestora, atât în cursul unei anchete, dar și în stadiile ulterioare. La parcurgerea unor dosare care au durat mai mult de 9 luni, Comisia noastră a constatat o serie de situații în care OLAF s-a plâns de o lipsă de colaborare cu statele membre și a motivat că acesta a fost motivul pentru care nu au putut fi încheiate anchetele mai rapid. În plus, constatăm că Olaf are dificultăți în a identifica uneori autoritatea națională competentă care să vină cu contribuțiile necesare sau să vină cu sprijinul necesar, de exemplu, atunci când este vorba de anchete la fața locului. De, ase- de aceea, în avizul nostru numărul 4 din 2011, sugerăm o modificare care să aibă ca scop obligarea fiecărui stat membru să desemneze uh, o autoritate națională competentă ca partener de contact pentru OLAF și uh, anume ca partener direct. Pentru următorul punct, permiteți-mi să dau cuvântul colegei mele, doamnei Wright. Mulțumesc. Wright. Mulțumesc, vă rog, doamna Wright. Mulțumesc. Eu mă voi ocupa de ultimul punct pe care nu l-a acoperit colega mea. Dumnea ei spunea că pentru a-și face treaba în mod corespunzător, are nevoie de cooperarea statelor membre și are nevoie de o cooperare activă din partea organismelor, instituțiilor și agențiilor. Și adesea este nevoie de cooperarea angajaților acestora prin urmare, o cooperare strânsă între OLAF și instituții și un uh, follow-up al recomandărilor OLAF sunt esențiale. Noi uh, am dorit să ne asigurăm că toate părțile care cooperează cu OLAF evită să acționeze într-un mod care uh, stânjenește sau împiedică activitatea OLAF. De aceea am acordat o atenție deosebită și am monitorizat aspectele legate de independență prezența, OLAF am uh, analizat aspectele legate de accesul la informațiile OLAF deținute de alte instituții, apoi um, alte instituții și servicii ale instituțiilor europene și IDOC. Apoi am analizat modul în care instituțiile urmează sau implementează recomandările OLAF și am evaluat situațiile în care OLAF întârzie obligațiile respective, astfel încât persoana aflată sub investigație să-și facă cunoscute punctele de vedere vedere. Mă refer la situațiile în care instituția respectivă este sub investigație de către autoritățile din țara sa. Apoi am analizat și furnizarea de informații de către OLAF, către agențiile și organismele instituțiilor și schimbul de puncte de vedere cu instituțiile. Și aș vrea să mă concentrez asupra a patru aspecte principale. Accesul de către OLAF la informații ținute de instituții, întârzierea obligațiilor, uh, pentru a permite persoanei investigate să-și facă cunoscute punctele de vedere, furnizarea de informații de către OLAF, către instituții și transmiterea rapoartelor de caz. Să discutăm în primul rând despre accesul la informațiile deținute de către instituții. Aceasta ne-a preocupat pentru că se părea că există posibilitatea ca încrederea să fie periclitată în ceea ce privește accesul de către OLAF la informațiile deținute în special de Comisia Europeană, în pofida faptului că articolul 4, subsecțiunea 2 din, um, din regulamentul 1033 recunoaște dreptul ca OLAF să aibă acces imediat și neanunțat la orice informații deținute de instituții. Totuși, Comisia Europeană a fost uh, nu a dorit să furnizeze Olafului acces discreționar la unele date din cauza unei interpretări restrictive a regulamentului 45 din 2001 referitor la protecția datelor. Olaf are însă nevoie de acces la aceste informații, mai ales în fazele inițiale ale investigațiilor, înainte de a deschide un dosar, pentru a evalua uh, ce materiale sunt necesare pentru a-și instrumenta cazul. Uh, această situație durează de foarte mult timp și nu s-a ajuns încă la un acord cu privire la o soluție. Sperăm că în urma recomandărilor noastre din avizul 1 din 2011 și uh, în urma dialogului la care s-au angajat OLAF și Comisia Europeană va fi găsită o soluție în viitorul apropiat. Credem că regulamentul modificat ar trebui să abordeze această chestiune prin stabilirea unui echilibru între necesitatea accesării de către OLAF a informațiilor deținute de instituții înainte de deschiderea unui caz înainte, și în orice fază și regulile privind protecția datelor. În al doilea rând, există situația în care OLAF amână uh, obligațiile pentru ca persoana în cauză să-și facă cunoscute punctele de vedere. Atunci când OLAF derulează investigații interne, trebuie să obțină acordul prealabil al secretarului general al instituției uh, sau președintelui instituției interesate. Și când hotărăște să amâne obligația uh, și, și de multe ori amână obligația pentru a permite persoanei să-și facă cunoscute punctele de vedere. În avizul 5 din 2010 am exprimat punctul de vedere că atunci când instituția refuză sau când uh, amână să-și dea acordul, independența OLAF-ului poate să fie compromisă. Și am observat în mai multe ocazii uh, tra transmit că transmiterea dosarelor OLAF către autoritățile judiciare naționale a fost întârziată de refuzul acordării uh, consimțământului uh, conducerii instituțiilor respective. Am avut chiar și un caz, secretarul general al unei instituții a întârziat cu 14 luni până să-și dea acordul cu privire la solicitarea OLAF în pofida solicitărilor repetate uh, ulterioare. Și într-un al doilea caz, secretarul general al organismului interesat dat după un refuz inițial și a dat acordul în cele din urmă, dar numai după 5 luni. După cum vedeți, există un pericol real de obstrucționare a investigațiilor în curs din cauza unor întârzieri nejustificate în cazul acestei amânări a obligației. În avizul 4 din 2011 am spus că noul regulament ar fi trebuit să conțină dispoziții care să permită evitarea unor astfel de situații în viitor iar uh, modul în care a fost abordată această chestiune în uh, regulamentul, propunerea de modificare a, a regulamentului 1073 este inadecvată. A treia observație se referă la obligația OLAF de a furniza informații către instituții. Potrivit legislației în vigoare, OLAF are obligația legală de a informa o instituție în cazurile în care o investigație internă arată că membrii personalului ar putea fi vizați de investigația respectivă. Există însă și o excepție atunci când există o obligativitate de uh, secret uh, sau când investigația investigația uh, ține de competența unei uh, autorități judiciare naționale. Articolul 46 din regulamentul modificat modifică aceste reguli și spune că în situații excepționale, atunci când confidențialitatea informațiilor și investigațiilor nu poate fi asigurată, OLAF trebuie să folosească canale de informare adecvate. În avizul 4 din 2011 ne-am exprimat îngrijorările în această privință și am considerat că această nouă dispoziție privează OLAF de opțiunea sa discreționară de a păstra confidențialitatea investigațiilor atunci când consideră că este necesar. În fine, există o altă chestiune care ne-a fost supusă atenției și anume transmiterea cazurilor finale de rap uh, rapoartelor finale de caz către uh, agențiile și uh, instituțiile naționale. Olaf a hotărât uh, la, în urma solicitării uh, comisiei să transmită toate rapoartele de caz încheiate fără follow-up, fără urmare și, în plus, s-a hotărât aplicarea unei politici similare și în alte instituții și organisme. Am analizat această practică cu scopul de a determina dacă, am putea, dacă aceasta ar putea pune în pericol independența de investigare a Olafului și în uh, avizul 5 din 2011 ne-am exprimat îngrijorarea că această transmitere ar putea să afecteze drepturile persoanelor implicate în investigații și le-ar putea uh, conduce să intenteze uh, acțiuni uh, pentru a cere despăgubiri, ceea ce ar putea periclita independența de anchetă a OLAF. Apoi, transmiterea rapoartelor de caz care conțin informații delicate din partea marturilor, din partea informatorilor și din partea uh, celor numiți whistleblowers, denunțători, ar putea să îi descurajeze pe aceștia să informeze OLAF-ul. Uh, noi uh, am uh, preluat, bineînțeles, observațiile făcute ca răspuns la aceste avize ale Olafului și am spus că regulamentul prevede ca toate rapoartele finale de caz, cu follow-up sau nu, să fie transmise. Dar aceasta nu înseamnă că totul dintr-un raport final de caz trebuie să fie transmis acest raport ar putea fi editat pentru a se elimina aceste informații foarte delicate, iar în cazurile pe care le-am analizat, acest lucru nu a fost realizat. Sigur că aceasta ar putea fi un mijloc inadecvat uh, de influențare a anchetelor OLAF, ceea ce ar uh, dăuna imaginii publice a OLAF. De aceea am recomandat ca OLAF să, să revizuiască decizia de a transmite aceste rapoarte în formă needitată către instituțiile și agențiile interesate. După părerea noastră, acestea ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu legislația europeană și uh, pentru a evita prejudicierea independenței anchetelor. Revin acum la impactul asupra uh, managementului uh, funcțiilor de anchetă ale OLAF. De la începutul mandatului nostru am monitorizat întotdeauna aceste aspecte care, după părerea noastră, ar trebui să aibă un impact asupra uh, desfășurării independente a unei anchete. Aceasta include managementul investigației, inclusiv chestiuni precum planificare, o direcție strategică a investigației, mecanismele de a asigura uh, controlele interne și legalitatea acestora. Am analizat apoi și aspectele bugetare, organizația administrativă și politicile de personal în raport cu funcția de investigare a OLAF-ului și, bineînțeles, am analizat și uh, uh, regulile de procedură, regulile de procedură uh, de anchetă ale OLAF și uh, referitor la aspectele bugetare, în diferitele noastre avize cu privire la propunerile anuale de buget ale OLAF, Comitetul de supraveghere a subliniat în mod constant că măsura cea mai importantă care trebuie luată pentru a garanta independența OLAF în anchete este alocarea unor resurse suficiente către OLAF. De aceea trebuie asigurată o finanțare solidă în timp. Bineînțeles, în momente de recesiune economică sunt necesare reduceri bugetare la nivelul întregii Uniunii Europene și bineînțeles că OLAF uh, nu poate fi exonerată de o astfel de restricție. Însă, ca organism independent de anchetă, trebuie să aibă Uh, o independență bugetară cât mai mare. Conform recomandării 3 din 2011, directorul general al OLAF ar trebui să aibă libertatea exclusivă de a hotărâ uh, unde trebuie realizate aceste reduceri bugetare. Acum îi voi da înapoi cuvântul uh, colegului doamnei Teată. Ja, ich darf noch kommen zu... Da, mulțumesc. Eu voi vorbi despre transpunerea uh, recomandării prevederilor juridice în ceea ce privește garantarea independenței OLAF. După cum știți, în regulament se prevăd două garanții pentru independența activității OLAF. În primul rând, um, rolul directorului general și independența acestuia și rolul Comisiei de Supraveghere. Independența directorului general este o condiție sine qua non pentru ca OLAF să-și poată desfășura anchetele administrative liber de influențe din afară. Într-o serie de avize, Comisia de Supraveghere supraveghere și-a exprimat părerea în ceea ce privește desemnarea directorului general cu privire la posibilitatea de a asigura independența acestuia și în ceea ce privește uh, supleanții acestuia. Mă voi referi, în primul rând, la asigurarea independenței. Doresc să reamintesc că doar directorul general stabilește uh, deschiderea uh, anchetelor și uh, modul în care se conduc acestea fără a fi supus unor instrucțiuni din afară. Are posibilitatea de a uh, intenta uh, proces vis-a-vis -vis de comisie dacă uh, se pune în discuție independența acestuia. În lumina neînțelegerilor dintre Olaf și Parlament, uh, Comitetul de Supraveghere în avizul numărul 4 sugerează că această posibilitate de a intenta acțiune în justiție să fie extinsă la toate agențiile și instituțiile europene. Față de alte direcții generale ale Comisiei, directorul general al OLAF poate să angajeze personal și să semneze contracte de angajare. Noi considerăm că acest rol trebuie consolidat pentru că astfel directorul general să poată angaja personal pentru pentru uh, toate activitățile operaționale uh, pe care le desfășoară OLA, fără a parcurge procedurile greoaie care se practică la comisie. <clears throat> După moartea fostului director general, domnul Brunner, a fost uh, desemnat un director în, în funcție pentru, din partea comisiei Asta fără consultarea Parlamentului. Și noi uh, considerăm că se impune ca pre- regulamentul modificat să prevadă și o funcție de uh, director adjunct uh, pentru OLAF pe viitor. În ceea ce privește independența Comitetul de supraveghere acesta reprezintă un element cheie pentru activitatea OLAF. Pentru a-și putea exercita aceste competențe, OLAF trebuie să dispună de dotările bugetare necesare, așa cum a prezentat și colega mea, doamna Wright. Asta în special în ceea ce privește secretariatul, care este desemnat de Olaf, și uh, personalul necesar, care atât ca număr cât și ca calificare trebuie să corespundă cerințelor Comisiei de Supraveghere. Din păcate, uh, noua prognoză bugetară prevede o reducere. Comisia de supraveghere ajunge la concluzia că pe viitor uh, secretariatul pentru activitatea sa ar trebui desemnat uh, de altcineva, nu de Olaf. De aceea, independența comisiei, inclusiv a secretariatului său, înseamnă că trebuie să fie complet independentă de acel organ pe care îl supraveghează. De aceea considerăm că se impune acest lucru. Concluzii, concluzii foarte pe scurt. În rapoartele de activitate de până acum, Comisia de Supraveghere a ajuns la concluzia că nu există o periclitare concretă a independenței OLAF și nu a existat. În ultimul raport de activitate, însă, constatăm o serie de pericole și uh, ale acestei um, independențe pe care vi le-am prezentat uh, pe bază de exemple. Nu spunem că aceste lucruri ar fi fost uh, cu intenție pentru a periclita anchetele OLAF. De aceea, la finele mandatului nostru, ajungem la concluzia că funcționarea independentă a OLAF poate asigur- fi asigurată uh, doar dacă este garantată și independența Comisiei de Supraveghere. Doamna Wright și cu mine am încercat să vă prezentăm rolul Comisiei noastre de supraveghere ca un fel de prieten critic al OLAF. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru dumneavoastră, domnule președinte, felicitări pentru alegerea în noua funcție ca președinte al acestei comisii. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Frau Wright, und vielen Dank. Mulțumesc, doamnă Wright, mulțumesc, uh, doamnă Teato, pentru raport și pentru activitatea desfășurată. Cred că la finele mandatului dumneavoastră pot rosti aceste cuvinte de mulțumire și în numele Comisiei de Control Bugetar. Am convenit acum să Uh, formulăm o serie de întrebări. O primă rundă de întrebări are cuvântul prima doamna raportor Gresle. Mulțumesc, uh, mulțumesc întregul, întregii comisii de supraveghere. Cele pe care le prezentați reprezintă un semn de alarmă, tocmai pentru noi, cei din această uh, comisie care am fost întotdeauna uh, convinși că trebuie să protejăm uh, combaterea fraudei. Trebuie așadar să constatăm uh, acest fenomen al periclitării independenței și uh, îl constat și în calitate de raportoare în ceea ce privește temeiul juridic, asta cu ocazia diferitelor discuții avute și uh, în trialog. Avem însă de a face cu o eră nouă acum și de aceea aș dori să susțin uh, Comisia de Supraveghere în constatarea uh, făcută în ceea ce privește pericolele și a influențării uh, funcției de uh, anchetă și prin urmare a periclitării acesteia aceste lucruri ne-au fost expuse foarte clar de uh, reprezentanții Comisiei de Supraveghere, de aceea permiteți să mă refer mai în detaliu la o chestiune menționată, unde noi cred că trebuie să intervenim în calitate de organism bugetar. Dacă vorbim acum despre Comisia de Supraveghere, a trebuit să opereze o reducere de personal uh, și funcționează în prezent doar cu șase angajați. Acum câțiva ani au existat deja discuții, pentru că Comisia de Supraveghere a spus că are nevoie de 10 oameni. La data respectivă, directorul general uh, a negociat numărul acestora la 8. A venit acum cu o nouă reducere, poate disproporționată, de fapt trebuie să spun, consider că nu e justificat pentru că Olaf în anul trecut a rambursat peste 5 milioane uh, fonduri necheltuite. 5 milioane din 40 de milioane cheltuieli administrative reprezintă peste 10%, deci și aici sunt uh, de aceeași părere cu Comisia de Supraveghere, cum că această măsură ar trebui luată uh, așa cum a fost intenționată. Dacă ne întrebăm de asemenea cum anume se recrutează personalul, aș dori să vă reamintesc regulile de procedură ale Comisiei de Supraveghere pe care în luna noiembrie le-am putut citi în jurnalul oficial și unde se spune că Comisia de Supraveghere are drepte cu o decizie în ceea ce privește activitățile desfășurate și cine urmează să uh, preia conducerea acestei comisii, lucru care nu a fost respectat. Nu se poate așa ceva. De ce uh, instaurăm un astfel, o, o astfel de comisie de supraveghere dacă nu se respectă atribuțiile acesteia? Apoi aș dori să mă refer la o chestiune care ne interesează foarte mult și anume cum anume funcționează acest organ. Comisia de supraveghere constată în raportul său că există problema prescrierii și a necooptării experților naționali. În regulamentul valabil în momentul de față, la articolul 9, aliniatul 2, se spune foarte clar că acest organism, în tot ceea ce face, trebuie să țină cont de autoritățile naționale. Uh, ce uh, valoare au acestea dacă apoi uh, lucrurile nu pot fi valorificate în instanță. Este un impor- punct important și pentru noi ca Parlament, pentru că noi vrem ca aceste probe, dovezi să fie valorificabile. Și am văzut și în statisticile pentru anul 2009 pe care le-am redactat noi că 93% din anchetele OLAF ajung la uh, coșul de uh, gunoi pentru că nu uh, există această. Uh, colaborare cu autoritățile naționale. Dar dacă nu se întâmplă nimic în această privință, avem o problemă. Noi am sugerat să efectuăm un fel de verificare a legalității în, și să o includem în, automat în procedurile OLAF. Ceea ce a făcut uh, acest organism până acum uh, nu e decât ceea ce se prevede în regulament. În noua organigramă uh, din februarie 2011, constatăm că acea funcție care trebuie să asigure acest lucru este eliminată fără a fi înlocuită. Așadar, se face doar o verificare inițială, care însă nu poate înlocui informarea și verificările de pe parcursul uh, anchetei. Este un uh, punct uh, care a fost a, a prins discutat în cadrul trialogului, care a rămas în discuție și de aceea doresc să le întreb pe cele două doamne. Cum considerați dumneavoastră că ar trebui procedat în această chestiune, asta și în contextul reorganizării? Eu consider că este absolut necesar să se întreprindă ceva în acest sens. Apoi, mulțumesc Comisiei de Supraveghere pentru constatarea uh, cum că drepturile Olaf sunt oarecum mm, restrânse, așa, pe cale administrativă. Faptul că instituțiile UE decid în ceea ce privește angajații săi e bine, dar dacă o fac în așa manieră încât doresc doresc să poată impună uh, OLAF dacă rezultatele anchetei sunt transmise mai departe autorităților naționale sau nu. Cred că se merge uh, prea departe. În cazul procuraturilor naționale nu e nimeni întrebat dacă rezultatele se uh, transmit mai departe. În în cazul uh, Olaf ne confruntăm cu această uh, problemă, uh, un, ceea ce înseamnă că există două proceduri, pentru cetățeni normali și pentru angajați UE, ceea ce nu este sustenabil și este un punct foarte controversat în ceea ce privește reforma OLAF. Linia noastră este clară, la fel ca și amendamentele noastre. Noi dorim ca tratamentul să fie egal. Așadar, în această privință suntem uh, de aceeași părere ca și Comisia de Supraveghere, pentru că nu putem accepta ca procedurile să se tergiverseze timp de 15 luni, pentru că uh, există această uh, restricție de a transmite rezultatele anchetei către autoritățile naționale și, și intervine apoi și termenul de prescriere. Eu cred că aici avem abordarea uh, cuvenită și vom preciza exact uh, ce ne dorim. În ceea ce privește accesul la baza de date a Comisiei, mulțumesc pentru acest raport reper și pentru noi este important pentru că vrem ca Olaf să aibă acest acces automat și imediat. Am avut în acest sens discuții și cu Autoritatea pentru uh, Protecția Datelor și i-am prezentat o formulare corespunzătoare, însă nu am uh, găsit încă un acord. Asta datorită faptului că eu în paralel mai duc și negocieri în ceea ce privește uh, uh, bugetul. Însă eu cred că acest punct trebuie rezolvat neapărat, pentru că dacă nu, nu facem progrese nici în ceea ce privește eficiența acestui organism. Avizul numărul 5 din 2011, întrebarea dacă nu împiedicăm uh, informatorii, denunțătorii, dacă uh, se transmit mai departe astfel de uh, dosare. Aici suntem uh, de aceeași părere ca și Comisia de Supraveghere, considerăm că este o problemă și am salutat dacă s-ar găsi o soluție rapidă, clară, pentru că în momentul de față o astfel de uh, soluție, o astfel de variantă împiedică implică uh, denunțarea de cazuri. Pentru că dacă uh, respectivul angajat nu se poate baza pe confidențialitate, desigur că nu va denunța niciun fel de situație. Apoi aș dori să mai să mă mai refer și, în ce, și la revizuirea regulamentului, cum vom proceda în continuare. Cred că trebuie să mai dăm un răspuns în uh, negocierile care vor urma la anumite chestiuni, precum directorul general adjunct. Este o chestiune dificilă și din punct de vedere juridic, dar cred că putem găsi o soluție în acest sens. Sugestia Comisiei de Supraveghere de a avea un drept de a intenta acțiune în justiție către toate instituțiile instituțiile europene. Cred că aici putem fi de aceeași părere și putem impune așa ceva unde Există totuși anumite probleme uh, juridice și instituționale legate și de faptul că Olaf, până la urmă, face parte din comisie și întrebare cine reprezintă comisia uh, e una esențială. În ceea ce privește anchetele împotriva deputaților, sunt de cu totul altă părere decât uh, Comisia de Supraveghere, pentru că uh, regulamentul cu privire la OLAF nu poate elimina legislația primară și legislația primară specifică că deputații au imunitate și constat că în ultimii 10 ani imunitatea Uh, deputațiile nu au fost niciodată respectate de acest organism. Nu este un reproș la adresa nimănui. Eu cred însă că dacă avem imunitate, această imunitate trebuie să fie și respectată, pentru că este un uh, drept, un drept consimțit prin tratate. Aici trebuie să clarificăm textul regulamentului. Nu putem uh, conveni ceva în tratate, iar apoi în regulament să spunem altceva. Cred că această clarificare se va face pentru a nu ne mai confrunta cu astfel de cazuri pe viitor și a evita orice fel de discuții în acest sens. Eu doresc să uh, asigur Comisia de Supraveghere că apreciez munca desfășurată și experiența de care dispune. Acum pleacă, de fapt, într-un moment foarte dificil uh, în care, de fapt, am avea nevoie de uh, contribuția acestei uh, comisii în cadrul uh, revizuirii regulamentului. De aceea sper că noua comisie de supraveghere desemnată își va putea începe activitatea cât se poate de curând și doresc de asemenea să asigur această nouă comisie de supraveghere că are un prieten în comisia noastră. Această comisie de supraveghere este interinstituțională și noi trebuie să uh, ne ocupăm de a-i asigura capacitatea de a activa, pentru că OLAF, de fapt, asigură interesele financiare ale comunității. Mulțumesc foarte mult! Vă doresc și personal toate cele bune Mulțumesc pentru activitatea depusă, cred că ați făcut uh, treabă foarte bună și ați dat un renume acestui, uh, acestei funcții. Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor Gresle. Acum deschid dezbaterea. Are cuvântul domnul Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte. De la bun început, Mulțumesc pentru o prezentare foarte detaliată pe o problemă extrem de complexă. Doresc să-i mulțumesc colegei noastre, raportoarea Ingeborg Gresle. care a prezentat foarte bine toate cele care au legătură cu OLAF și cu aceste reforme, reforme. Ca raportor din umbră, regretăm că nu am putut să participăm la toate stadiile, ale, stadiile dezbatere. Dar astăzi ne confruntăm cu o problemă. Sunt de mai mult de 2 ani în această comisie. Am avut o serie de rapoarte recent am avut un raport al Comisiei, înainte de acestea am eh, discutat raportul OLAF, eh, raportul Comitetului Consultativ și se repetă următoarea problemă, independența OLAF. De asemenea, păstrarea datelor din statele membre reprezintă o problemă. Atunci când comisarul reprezintă raportul PIF, ni se spune că datele nu sunt verificabile pentru că statele membre nu transmit datele necesare, nu avem un instrument pentru a obține informațiile și intrăm din nou într-un cerc vicios. Olaf nu va fi niciodată independent. Și nu va avea un sistem obiectiv și independent de acces la date. Olaf trebuie să fie foarte activ pentru a prezenta cerințele legate de date. În, în mai multe ocazii am văzut că fiecare stat membru are mm, diverse cerințe în legătură cu uh, felul de transmitere a datelor către Uniunea Europeană. Nici Comisia nu poate să înțeleagă foarte bine cum decurg lucrurile acum. Cred că trebuie să schimbăm și problema responsabilității. Pentru ca domnul Șemeta să se responsabilizeze, pentru că dacă Comisia nu este responsabilă pentru datele din toate statele membre, vom continua să discutăm despre ace- aceleași probleme, că datele nu pot fi obținute, că nu pot fi comparate datorită faptului că există agenții speciale în statele membre care diferă de la stat la stat. De exemplu, în Lituania avem cinci agenții de acest tip care toate transmit date. Avem o problemă chiar și cu Lituania, care e un stat mic. Și problema nu va dispărea la scara comunitară mă întreb dacă Comisia nu ar trebui să înființeze un sistem sau să schimbe cerințele juridice, pentru că de când am intrat în Uniunea Europeană, schimbările din legislația noastră trebuie să se conformeze cu cerințele de bază ale uh, legis- legislației comunitare în ceea ce privește colectarea impozitelor și așa mai departe, dar nu s-a discutat de protejarea intereselor financiare, pentru că criminalitatea organizată lucrează zi și noapte pentru a găsi modalități de a uh, fura fonduri europene și naționale. Noi suntem responsabili pentru fondurile europene și vedem aici o problemă majoră. Cred că ar trebui să începem să dezbatem și să analizăm această problemă. Bineînțeles că există anumite tensiuni între Comitetul de Supraveghere și OLAF, însă acest lucru mi se pare normal pentru că s-a schimbat directorul general, organizația trece printr-un proces de reformă și o susțin pe raportoare care a spus că trebuie să se schimbe o serie de lucruri. Și noi, ca membri ale ai acestei comisii, trebuie să facem un efort pentru ca în viitor să acordăm OLAF toate resursele financiare de care are nevoie, pentru că fără fonduri nu putem aștepta rezultate. După cum s-a mai spus, uh, ar trebui să punem în primul rând accentul pe uh, scurtarea anchetelor, eficientizarea acestora, însă bineînțeles că totul depinde de obținerea datelor necesare. În încheiere, mi se pare că problema este una complexă pentru Comisia de Supraveghere protejarea intereselor financiare ale Uniunii este o problemă complexă, însă, alăturându-ne, putem crea un sistem mai centralizat, pentru că mai devreme sau mai târziu va trebui să facem față și să rezolvăm această problemă. În special când ne confruntăm cu neregulile financiare trebuie să găsim un sistem foarte clar de accesare a datelor și de respectarea responsabilităților. Vă mulțumesc. Ja, vielen Dank. Der nächste ist der äh, Kollege Paul Rübig, bitte. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Rübig. Mulțumesc foarte mult pentru activitatea depusă. Eu cred că pentru noi toți este foarte important ca Comisia de Supraveghere să aibă și competențele și puterea necesară. Știm, de asemenea, că colaborarea cu Parlamentul a fost una foarte bună și uh, Parlamentul uh, de fapt, a creat bazele necesare pentru ca Olaf să ființeze astăzi. Mi-aduc aminte de uh, votul uh, prin care s-a uh, creat această instituție. Uh, și sigur, este important ca uh, să se dispune și de cunoștințele necesare în desfășurarea acestui mandat. Și tocmai în vremuri de criză financiară este important ca corectitudinea și transparența să fie puse în centrul atenției. Acum, pentru a vorbi și despre conflictul cu Parlamentul European. Sigur, deputații care beneficiază de imunitate beneficiază de acest lucru nu pentru că ar fi distractiv, ci pentru că reprezintă uh, cetățenii și uh, reprezent, reprezentând cetățenii uh, le susțin și interesele și se expun uneori la anumite pericole și de aceea cred că uh, Uh, pot fi de acord cu raportoarea doamna Gresle în sensul că ar putea avea loc uh, și un abuz pentru că știți foarte bine că dacă are loc o anchetă la Parlament, uh, sunt mass media acordă o atenție deosebită acestor lucruri și uh, chiar dacă după 2 ani se constată că respectiva persoană nu a fost vinovată, reputația nu-i va mai putea fi restabilită niciodată. De aceea, chestiunea este foarte importantă. M-ar interesa însă dacă Comisia de Supraveghere are și contacte cu statele membre. Care este relația? Există informații? Sau relația este Uh, uh, limitată doar la uh, ce desfășoară Olaf. Mulțumesc, era acum cuvântul domnul Sculacakis. Mulțumesc, domnule președinte. Vă urez și eu succes în eforturile dumneavoastră. Dacă ne uităm la aspectele unde trebuie să ne ajute Comisia de Supraveghere. Trebuie să mergem la problemele de bază. Și problemele de bază sunt următoarele. Câte, care este dimensiunea fraudei care este sub jurisdicția OLAF? Nu știm acest lucru. Câte fraude sunt uh, revelate, sunt uh, aduse la cunoștința publicului. Nu știm nici acest lucru. Cât de eficient folosim resursele pentru OLAF? Nu foarte eficient și nu este vina OLAF, în multe cazuri, și asta ne spune și Comisia de Supraveghere, aceste neajunsuri se datorează obstacolelor care provin din oricare altă parte din afara OLAF. Încercări de a încetini anchetele, de a obstrucționa. Așadar, nu cred că trebuie să fim mulțumiți cu rezultatele de până acum. Aceasta este prima observație. Ce putem face și cum poate următoarea comisie de supraveghere să ne ajute. În primul rând, trebuie să avem o idee în legătură cu dimensiunea fraudei. Pentru că dacă nu știm aceste lucruri, niciodată nu vom putea să știm dacă avem rezultate bune sau proaste. În al doilea rând, trebuie să dăm Olaf mijloacele necesare pentru a obține rezultate merg direct la fonduri. Mă îngrijorează atunci când aud de la doamna Gresle că Olaf dă înapoi fonduri comisiei. Pentru că asta înseamnă că nu are nevoie de aceste fonduri sau nu are cum să le folosească. Eu m-aș aștepta ca Olaf să ceară mai multe fonduri și să obțină rezultate mai multe cu, aceste, cu acești bani. Pentru a intra în probleme mai punctuale. Imunitatea. Consider că imunitatea nu trebuie să fie compromisă, dar nici transparența. Avem nevoie ca Olaf să lucreze împreună cu autoritățile din Parlament pentru a nu compromite imunitatea și, de asemenea, ca anchetele să nu înceteze atunci când sunt necesare. În al doilea rând, accesul OLAF la documente, persoane și așa mai departe. Mi se pare inacceptabil că există obstacole nejustificate în afară de faptul că unii nu vor ca Olaf să li se uită prin lucruri. Însă nu este vorba de problemele lor, este vorba de interesele cetățenilor europenilor, europeni. În ceea ce privește denunțătorii, felul în care sunt tratați aceștia uh, face ca noi să nu încurajăm asemenea activități. Denunțatorii trebuie să fie protejați mult mai bine. O altă problemă care pentru mine este foarte importantă. Cât la sută din anchetele OLAF pornesc de la denunțuri și cât la sută pornesc din proprie inițiativă. Aș dori ca Comisia de Supraveghere să-mi răspundă la această întrebare, dacă deține informațiile relevante sau dacă deține un aviz în acest sens. Pentru că anchetele neinițiate sunt extrem de importante dacă vrem ca Olaf să fie uh, eficient. Denunțurile înseamnă că Olaf nu funcționează bine. Criminalitatea organizată, lupta împotriva criminalității organizate, nu ar trebui să necesite denunțuri. Întrebarea este cât de mult prevedem ceea ce se va întâmpla. Pentru că dacă folosim în special denunțurile, atunci anchetele noastre sunt extrem de previzibile. Și atunci se poate uh, cei care reușesc să uh, cumpere Uh, pe toată lumea, nu vor fi niciodată denunțați. Mulțumesc, nu am alte solicitări de intervenție, de aceea i-aș da cuvântul lui domnului Kessler de a lua poziție față de întrebările adresate și apoi mai există câteva întrebări din partea raportorului și pentru Comisia de Supraveghere. De aceea i-aș acorda, ulte, acorda ulterior cu cu uh, cuvântul doamnei Wright, dar acum mai întâi în reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să profit de această primă ocazie pentru a vă felicita și să-mi exprim uh, încrederea că vom avea o bună colaborare. Voi continua în italiană. E, prima di tutto io voglio ringraziare maniera non formale il... Eh, în primul rând aș dori să încep Comisiei de Supraveghere pentru munca sa în ultimii ani. Și mulțumesc și pentru felul în care și-a interpretat rolul. de garant al independenței Olaf. Exemplul dat de Comisia dumneavoastră ne ajută pe noi toți. Și stă martor cantitatea de uh, muncă depusă, redactarea de avize, în timpul acestor șase ani. Nu vorbesc doar de aspectul cantitativ, de numărul acestor avize. Cunoașteți cu toții avizele și știți că sunt lucruri care dau de gândit tuturor instituțiilor. Comisia de supraveghere, Comitetul de supraveghere spune că statele membre nu au colaborat optim. Sperăm că situația se va îmbunătăți. Ceea ce este important pentru noi, cum a spus doamna președinte Teato, este să avem un punct de contact național. Ceea ce nu se întâmplă acum. Trebuie să avem acces la datele care țin de finanțare. Este unul dintre motivele principale pentru durata excesivă a anchetelor. Însă situația se îmbunătățește. Și datorită Comitetului de Supraveghere. Cred că putem să continuăm, să continuăm dezbaterea în legătură cu revizuirea regulamentului 1073. Parlamentul ca uh, instituție, ca obiect al anchetei, după cum a fost cazul de mai multe ori, trebuie să se gândească la problemele care stau în față. Există și cazuri care au fost uh, sesizate de către Parlament. Câteodată, Olaf nu a putut să aplice regulile în vigoare, nici măcar regulile sale interne, datorită regulamentului intern al Parlamentului. Nu aici trebuie disc, discutate însă acele, aceste lucruri. S-a vorbit despre, imunitate, despre imunitatea parlamentară. Ceea ce aș dori eu să spun este că e bine să vorbim despre posibilitatea deputaților să își ducă la bun sfârșit mandatul. Este un lucru care ne interesează pe toți. Însă, în cazul des- cazurile despre care vorbim, administrația Parlamentului a împiedicat accesul la documentele deputaților. Atunci când discutăm despre revizuirea statutului OLAF, este important să avem dispoziții care garantează că mandatul parlamentarilor nu va fi anchetat. Nu aceasta a fost atribuția Olaf și nu este atribuția noastră de a schimba regulilor. Regulile. Comitetul de supraveghere s-a arătat s-a adresat comisiei în mod repetat am solicitat o bancă de date din partea Comisiei, lucru care este foarte important în fazele preliminare ale anchetei, momente în care decidem dacă să începem o anchetă sau nu și pentru a evita anchetele inutile care pot aduce daune unor persoane. Împreună cu comisia încercăm să găsim măsuri practice și sperăm că, mulțumită Comitetului de Supraveghere, vom putea să ajungem și la acorduri care să permită o funcționare eficientă. Lucru pe care l-am preferat. Mulțumim Comitetului de Supraveghere pentru că s-a referit uh, atât de precis la acest lucru. Comitetul de supraveghere este garant al independenței OLAF și a făcut anumite recomandări în avizele sale OLAF. În fiecare caz, Olaf a reacționat, a luat legătura cu comitetul respectând dreptul de procedură în legătură cu persoanele anchetate. Ca urmare a avizelor Comitetului de Supraveghere, ne-am modificat procedurile s-a evocat și faptul că Olaf trimite rapoartele finale de anchetă tuturor instituțiilor. În momentul în care se este anchetat un funcționar al acestor instituții. Aici nu este vorba de un aviz, este vorba de cerințele legii. Regulamentul 1073 menționează că raportul final este trimis instituțiilor europene. Fie că este vorba de uh, stabilirea unei vine sau nu. Acest raport este trimis Parlamentului și persoanei respective, chiar dacă persoana a fost uh, disculpate de către anchetă. Este vorba aici și de o chestiune de transparență. Este obligație față din partea noastră o obligație juridică. În trecut lucrurile uh, funcționau dif- diferit. Însă, mulțumesc Comitetului de Supraveghere pentru Aviz în rapoarte ștergem numele informatorilor, surselor. Vom continua să trimitem aceste rapoarte ștergând uh, numele informatorilor sau surselor, după cum s-a mai spus. Ar fi inutil să dezvăluim identitatea surselor noastre de informații. Mulțumesc și doamnei raportor care și-a adus contribuția. Vreau să evităm orice îngrijorări în cadrul reformei interne de la Olaf, nu am eliminat unitatea care se ocupă cu legalitatea din contră, am creat la 1 februarie o unitate pentru a con- o unitate internă pentru controlarea legalității activităților noastre. Noi am eliminat unitatea care unitatea judiciară care nu avea uh, funcția de control intern. problemele care țin de protejarea surselor uh, au fost uh, așadar uh, adresate. Mulțumesc foarte mult, domnule Kessler, pentru explicațiile dumneavoastră. Este important ca în discuțiile ce urmează cu privire la deciziile de natură legislativă pe care urmăm să le luăm și care se discută și în trialog, să avem așadar posibilitatea să le reluăm în discuție. Vă mulțumim pentru acest schimb de opinii și vă asigurăm că cunoaștem diferitele uh, argumente și, și ținem cont de ele. Astăzi însă este vorba de raportul Comisiei de Supraveghere, de aceea cred că trebuie să ne concentrăm asupra uh, acestor teme și au fost formulate câteva întrebări din partea raportoare, de aceea vă dau cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru noi, la finele mandatului este într-adevăr uh, o ocazie specială faptul că putem să venim cu această informare în comisia dumneavoastră cu privire la lucrurile pe care le-am demarat și uh, activitățile pe care le predăm acum viitorului com- Comitet de Supraveghere. Am încercat să atragem atenția asupra unor situații care ne-au sărit în ochi în activitatea noastră de supraveghere și unde am venit cu recomandări care pot fi acceptate sau nu de dumneavoastră. De aceea doresc să mulțumesc doamnei Gresle pentru întrebările foarte bine fundamentate, dar doresc să vă mulțumesc și întregii dumneavoastră comisii pentru laudele pe care ni le-ați adus și doresc să subliniez că a fost o perioadă foarte utilă pentru noi, din care am uh, învățat foarte mult, care ne-a făcut foarte mare plăcere, dar uh, și am avut și multă treabă. Chestiunea verificării legalității, așa cum s-a menționat, se leagă și de dorința exprimată în repetate rânduri de Comisia de Supraveghere și anume ca personalul pentru anchetă să devine mai numeros. În trecut, circa 30% dintre angajați activau în uh, competențele cheie ale OLAF și anume în um, activitățile de anchetare. Acest lucru s-a schimbat acum prin intermediul noii organigrame, așadar acest sector a fost întărit și de aceea trebuie să îi mulțumim domnului director Kessler. Acest lucru îl găsiți în toate avizele noastre vis-a-vis -vis de buget. Am rep- repetat acest lucru fiecare an. Cred că este important ca această sarcină primordială să fie în centru. Sigur, întrebarea este cum anume va funcționa colaborarea dintre uh, unitatea judiciară de până acum cu uh, anchetele Uh, efective. Nu am să mă lansez acum într-o prognoză de viitor, dar cred că se impune o mai bună colaborare dintre diferitele unități din cadrul organizației. Iar în ceea ce privește calificarea, cred că trebuie luate măsurile necesare pentru ca această colaborare să și funcționeze. În ceea ce privește funcționarii din state UE care ar putea fi recrutați de directorul Olaf, vizează tocmai acest aspect, așa cum atrăsesem atenția. Chestiunea persoane care evaluează aceste persoane, sigur că trebuie să fie un for independent nu pot fi permise abuzuri. Uh, statele membre sigur că trebuie să dea informații cu privire la respectivele uh, persoane, dar uh, verificarea calificării trebuie făcută în mod independent. Chestiunea transmiterii de rapoarte cu privire la cazuri la care nu a existat follow-up uh, aceste lucruri le voi lăsa în seama doamnei Wright, pentru că dânsa le-a prezentat. Aici, desigur, există și câteva neînțelegeri, dar există și diferențe clare. Și așa cum vă spuneam la început, recomandările noastre au menirea ca legiuitorul să devină atent asupra acestei situații, să vadă dacă este o problemă sau nu. Și eu cred că am evidențiat acest lucru prin expunerea noastră. Dreptul de a intenta acțiune în justiție împotriva tuturor instituțiilor UE a fost preluat. În ceea ce privește imunitatea consfințită prin legislația primară, de acord, numai în acest caz trebuie schimbat regulamentul pentru că regulamentul nu este clar. Uh, aici îmi asum și eu uh, această situație pentru că în calitate de președinte am fost și eu implicată în redactarea regulamentului. Sigur că aici se impune o revizuire și aceste chestiuni trebuie precizate în uh, regulamentul revizuit. De aici nu cred că există diferențe de opinie. Eu cred, doamna Gresle, că pe lângă cele menționate de dumneavoastră ca contribuție proprie cu care sunt perfect de acord, cred că am răspuns complet la toate întrebările formulate de dumneavoastră. Altfel vor fi preluate de doamna Wright. Aș dori să mulțumesc și raportului din umbră pentru observațiile de ordin general, dar și pentru celelalte precizări, domnului Rubic, tot în ceea ce privește imunitatea contactele noastre cu statele membre. Acestea nu sunt uh, foarte implicate în activitatea noastră. Poate n-am uh, evidențiat acest lucru. Noi nu suntem implicați ca comisie de supraveghere în anchetele curente. Nu avem voie să intervenim acolo. Așadar, contactul nostru cu statele membre este indirect, în sensul că acele rapoarte care merg către uh, instituțiile din justiție din statele membre se verifică întâi de către noi dacă, în ceea ce privește legalitatea și dacă nu există poate chestiuni asupra cărora noi ca uh, comitet de supraveghere să trebuiască să venim cu un raport uh, special. Dar nu au existat astfel de cazuri în care să fi trebuit să oprim o transmitere de cazuri către autoritățile judiciare din statele membre. Chestiunea extinderii, sigur că și aici tot regulamentul trebuie să precizeze acest lucru, atunci dumneavoastră ca legui legiuitor trebuie să gândiți la noi posibilități. Vorbind însă și de secretariatul Comisiei de Supraveghere, cred că acesta ar trebui cred că dacă acesta ar uh, căpăta mai multe competențe, atunci uh, cu siguranță secretariatul de care dispune trebuie să dispună de mai mult personal. Și îmi cer scuze pentru această observație personală. Nu cred că membrii care se întrunesc de, care ar trebui să se întrunească de fapt cel mult de 10 ori pe an, să trebuiască să lucreze acasă la aceste dosare și să nu fie posibil, pentru că nu e posibil pentru cineva care uh, lucrează cu normă întreagă să facă acest lucru. Anul trecut a fost unul foarte intens, însă noi am desfășurat cu plăcere această activitate. celelalte întrebări, constatările vis-a-vis -vis de denunțători, whistleblowers, la aceasta se va referi doamna Wright. Și aici ne dorim o mai bună protecție, însă Uniunea Europeană și Comisia au venit deja cu o propunere în acest sens. A fost o chestiune care s-a discutat deja de pe vremea când eram eu în Parlament. Vă mulțumesc! Uh, foarte mult tuturor, mult succes cu noua legislație. Sunt convinsă că veți avea o contribuție foarte bună. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Teato. Înainte să-i dau cuvântul doamnei Wright, aș dori să vă mulțumesc uh, personal și să observ că dumneavoastră ați scris istorie nu doar ca și președinte acestei comisii, ci că v-ați implicat și în cadrul Comisiei de Supraveghere împreună cu ceilalți colegi, pentru care vi se cuvin mulțumiri și pe final dau cuvântul colegii dumneavoastră, doamnei Wright. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am foarte multe de adăugat la ceea ce a spus domnul Teato, însă domnul uh, Scaliachi s-a vorbit despre cazurile de fraudă care, sunt, care țin de jurisdicția OLAF Așa cum spunea și dumnealui, nu știm care este amploarea fraudelor la bugetul Uniunii Europene. Este un ordin de mărime enorm. Poate că domnul Kessler v-a dat câteva indicații despre numărul de cazuri de fraude investigate de Olaf dar nu știm. Poate că și dumnealui ar putea să vă ajute și să vă dea numărul de cazuri de investigații care rezultă din cazuri de denunțare. Dar, oricum, îi suntem recunoscători doamnei Gresle pentru sprijinul dumneai și pentru sprijinul Parlamentului pentru activitatea Comitetului de Supraveghere. Dumnea ei ne-a ușurat foarte mult activitatea datorită sprijinului pe care ni l-a acordat. Uh, și cooperarea noastră în ultimii ani a fost uh, deosebit de fructuoasă. Acum uh, mingea este în terenul dumneavoastră. Trebuie să schimbați legislația pentru a înlesni sarcina OLAF. Rolul nostru a fost nu doar de a garanta independența OLAF-ului, ci și de a sprijini activitatea OLAF pentru a aduce cât mai multe cazuri la un final um, reușit și să sperăm că vom continua această activitate. Comisia de supraveghere va face eforturi extraordinare sunt o echipă deosebită, suntem impresionați de componența noii comisii și suntem convinși că nu doar vor continua activitatea, ci o vor duce la un alt nivel. Și Olaf este foarte norocos să aibă o comisie de supraveghere atât de bună la succesiunea noastră. Am avut șase ani de succes și timp în care am beneficiat de sprijinul secretariatului nostru. Doamna Gresle spunea că numărul uh, persoanelor de la secretariat este insuficient pentru activitatea noastră. Și pe mai departe, acest lucru va fi și mai evident. Numărul este insuficient, iar nivelul de sprijin este insuficient la secretariat. Am încercat să abordăm acest lucru cu suportul doamnei Gresle. Nu cred că este o problemă de bani, pentru că bani există pentru a sprijini secretariatul Comisiei de Supraveghere, însă este o activitate esențială și, așa cum spunea și doamna Teato, membrii Comisiei de Supraveghere uh, Uh, nu pot să facă față volumului de muncă. Se întâlnesc doar de 10 ori pe an, însă volumul de la birou, din secretariat, este cel care generează rezultatele. Așa că fac un apel la dumneavoastră să acordați o mai mare atenție creșterii numărului de personal și nivelul angajaților de la secretariat. În ceea ce privește denunțul și denunțătorii, uh, trebuie făcut tot posibilul pentru a-i susține. Știu că recent Olaf a închis uh, linia mm, linia de, de apel care nu avea uh, operatori și nu se primeau uh, rapoarte adecvate din partea denunțătorilor, tocmai pentru că nu existau operatori. De aceea credem că ar trebui să, ca acesta să fie înlocuit cu un fel de call center cu operatori, astfel încât să fim mai eficienți și să obținem mai multe informații valoroase pentru ca OLAF să își demareze investigațiile. Nu mai am multe de adăugat, nu vreau să vă irosesc timpul. Vă mulțumesc oricum pentru că ne-ați ne ascultat, pentru atenție și pentru sprijin. Mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Wright. Mulțumesc foarte mult, doamnă Wright, pentru acest raport și pentru activitatea depusă. Vă pot asigura că uh, nu ne-ați irosit vremea pentru că în competența noastră intră măsurile de control și uh, OLAF face același lucru în ceea ce privește uh, frauda, însă principiul uh, divizării puterii face ca această colaborare să fie necesară și uh, sunt convinsă că prin activitatea dumneavoastră controlul necesar a fost asigurat. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul doamnei raportor, dacă dorește, pentru observații finale. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc uh, celor două doamne și directorului general. Noi vroiam, de fapt, să nu revenim la uh, la forul care a fost înaintea OLAF, a existat, de aceea caracterul interinstituțional pentru noi este foarte important. Este important ca și uh, anchetele în desfășurare să nu se oprească de aceea și observațiile noastre în acest sens și sugestiile Comisiei de Supraveghere au fost foarte utile în acest sens. Mulțumesc încă o dată pentru activitatea depusă. Mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi atunci să închei acest punct de pe ordinea noastră de zi. Mulțumesc domnului Teato și doamnei Wright, la fel și domnului director general al OLAF. Trecem acum la punctul diverse. Nu avem așa ceva. Următoarea întâlnire are loc 9 uh, februarie de la 9 la 12.30. Am ajuns așadar la finalul reuniunii noastre cu ușile deschise. Doresc să reamintesc uh, coordonatorilor că a trebuit să organizăm o reuniune